Okay, everybody, if you could take your seats, we will, we will. Dacă ați dori să luați loc, putem începe. Vă propun să adoptăm ordinea de zi și propun ca anunțurile, comunicările președintelui să le facem mâine, astfel încât să nu răpim din timpul alocat dialogului cu președintele Băncii Centrale Europene. Cu această modificare, sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi? Văd că nu se opune nimeni. Avem multe procese verbale de aprobat ale reuniunilor anterioare. Există multe întâlniri ale comisiei care au fost incluse doar în limba engleză în dosarele membrelor. Acesta este însă ultima întâlnire a comisiei și de aceea este important să le includem uh, pe cele care au rămas neaprobate pentru a fi adoptate sau în orice caz cât mai mult posibile membrii trebuie să știe că celelalte versiuni în celelalte limbi ale acestor uh, documente vor fi disponibile pe pagina de internet a Comisiei în următoarele zile. Avem 2 iulie, 10 septembrie, 24 septembrie, 26 septembrie, 10 octombrie, 15 octombrie, 22 octombrie, 12 noiembrie, 15 noiembrie și 19 noiembrie. Toate au fost deja transmise deci cred că nimeni nu are nicio obiecție. Bun, sărim peste comunicările președintelui, care vor fi făcute mâine. Și mă bucur să-i urez bun venit încă o dată domnului Mario Draghi în comisia noastră. Este un vizitator destul de frecvent. O să avem niște observații sau prezentări introductive timp de 10 minute, apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri și vom urma noul format pe care l-am stabilit și anume 5 minute pentru fiecare sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă din acest uh, uh, segment de 5 minute mai rămâne timp, puteți avea și un follow-up. Sigur, dacă rămân doar 30 de secunde, va trebui să vă limitați mai degrabă la o, o afirmație scurtă și nu la o întrebare care necesită un răspuns. Când am avut audierea comisarilor și în cadrul unor dialoguri economice, acest procedeu a mers destul de bine, așa că haideți să-l încercăm și acum, să începem dialogul monetar și să vedem dacă putem obține informații suplimentare. Cam asta este obiectivul de regulă. Așa că am să-i dau direct cuvântul lui Mario 10 minute. Mulțumesc, doamnă președintă stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, este o plăcere să fiu astăzi în Parlament, în fața dumneavoastră, pentru un ultim schimb de opinii în 2012. Anul acesta n-a fost un an ușor. Legăturile care leagă statele membre din zona euro au fost supuse unor încercări, însă a fost și un an în care viziunea pe termen lung a Uniunii Monetare și Economice a căpătat o formă mai concretă. Acesta a fost anul în care viziunea respectivă a început să fie transpusă în fapte și asta s-a concretizat și în reforme vitale ale guvernanței europene. Încheiem anul uh, într-o notă pozitivă, cu relansarea viziunii pe termen lung, cu pași proactivi făcuți de guverne și instituții din Europa către o uniune monetară și economică adevărată și de curând cu un acord ECOFIN de a înființa mecanismul unic de supraveghere SSM. Aș vrea să verific comisia dumneavoastră pentru adoptarea rapidă a poziției privind SSM și abordarea sa europeană ambițioasă. Aceasta este o demonstrație clară a faptului că instituțiile europene sunt hotărâte să acționeze în mod hotărât și la timp pentru a finaliza Uniunea Monetară Europeană. Și este o demonstrație clară a faptului că statele membre ale zonei euro sunt gata să își uh, împărtășească suveranitatea atunci când uh, circumstanțele și împrejurările o cer. Măsurile actuale arată că s-au făcut pași importanți către o Uniune Monetară stabilă. Crearea SSM va reprezenta un punct de cotitură uh, în eforturile de soluționare a provocărilor cu care ne confruntăm. SSN va contribui la reintroducerea încrederii în sectorul bancar din zona euro. Va ajuta la stimularea creditelor bancare și a fluxurilor de credite transfrontaliere cu efecte tangibile pentru economiile reale și împreună cu recapitalizări directe posibile ale băncilor prin uh, mecanismul european de stabilizare și mecanismul cu rezoluție unică, acest SSM va contribui la ruperea acestui cerc vicios între datorii suverane și bănci. Sper că procesul legislativ poate acum să se încheie cu rapiditate. După adoptarea actelor normative relevante, Banca Centrală Europeană va lansa pregătirile astfel încât SSM să fie concretizat în calendarul stabilit de legiuitori. În observațiile mele introductive de astăzi, o să rezum în câteva cuvinte situația economică și monetară. După aceea, voi aborda relația dintre politici monetare și uh, supravegherea financiară. Și în încheiere, o să subliniez care sunt punctele mele de vedere în ceea ce privește prioritățile pentru 2013, atunci când vorbim despre implementarea viziunii comune pe termen lung pentru EMU. De la ultima noastră întâlnire, Banca Centrală Europeană nu a modificat ratele dobânzii cheie. Principalele rate de refinanțare sunt 0,75%. Rata la facilitatea de depozit este la 0 și rata pentru facilitatea de creditare marginală 0,5%. Uh, Consiliul de Guvernare a hotărât în decembrie să continue toate operațiunile de refinanțare în proceduri curate, fixe și alocări complete, cel puțin până în iulie 2013. Perspectiva pe termen mediu pentru activitățile economice rămâne o provocare activitățile economice s-au contractat pentru un al doilea trimestru consecutiv în 2012 și indicatorii pentru cel de-al patrulea trimestru indică continuarea acestor slăbiciuni, deși există studii și indicatori care s-au stabilizat la niveluri scăzute și sentimentul pieței financiare a continuat să se îmbunătățească. Cererea internă este redusă datorită uh, sentimentului destul de scăzut în rândul consumatorilor și de situația în ceea ce privește bugetele în sectorul privat și public. ne așteptăm ca această slăbiciune economică să continue și anul viitor și apoi, în a doua jumătate a anului 2013, să urmărim o redresare ușoară, care va fi sprijinită de um, intensificarea cererii la nivel global, de politici monetare mai flexibile și de uh, o creștere a încrederii în piețele financiare. Toate acestea ar trebui să ducă la Uh, hotărâri mai bune în ceea ce privește investițiile și cheltuielile. Inflația în zona euro a fost moderată și a scăzut de la 2,5% în octombrie la 2,2% luna trecută. Pe viitor, inflația se estimează că va scădea în continuare. Acest lucru nu va face decât să stimuleze venitul real disponibil. În ceea ce privește evoluția prețurilor, aici evaluările sunt echilibrate. Așteptările în ceea ce privește inflația rămân în concordanță cu estimările Consiliului și ratele inflațiilor vor fi sub, dar aproape în continuare de 2%. Analiza monetară uh, indică faptul că există o stabilitate a prețurilor în ceea ce privește evoluția în câteva luni, ritmul expansiunii monetare, atunci când luăm în considerare și factor special, rămâne totuși destul de limitat. Dinamica creditelor este de asemenea una limitată și în multe părți ale zonei euro creditele au suferit o contracție. Aceasta sunt uh, rezultatele ajustărilor bugetare de companii și bănci, precum și slăbiciunile economice datorate perioadei pe care o, o prezentăm. Haideți să mă refer la primul subiect pe care l-am ales, relația dintre politica monetară și supravegherea financiară. Discuțiile care au dus la decizia actuală de a crea SSM au dat naștere la semne de întrebare cu privire la modul în care responsabilitățile ce țin de politică monetară și de supraveghere ar trebui să fie separate în mod adecvat. În ultimii ani există multe bănci centrale care, în mod întemeiat, și-au asumat rolul de supraveghere. 14 din cele 17 bănci centrale naționale din zona euro au și competențe de supraveghere lucru care se întâmplă și cu alte bănci centrale din alte părți ale lumii. Într-adevăr, criza financiară globală, în mod general, a dus la legături mai strânse dintre băncile centrale și supravegherea financiară. Banca Angliei, de exemplu, în curând își va asuma competențe de supraveghere, care inițial erau um, îndeplinite de autoritățile de supraveghere financiară. În Statele Unite, rolul Fed în ceea ce privește supravegherea financiară a fost consolidat. Toate aceste lucruri sugerează că relația dintre politici monetare și supravegherea financiară uh, sunt importante, mai ales când traversăm un moment de criză. Și nu întâmplător, de-a lungul timpului, primele bănci centrale aveau rolul de a supraveghea băncile comerciale. BCE va stabili niște orientări clare și niște practici interne de funcționare pentru a garanta o separare clară a politicii monetare și a competențelor de supraveghere. Să vă dau și câteva detalii pe scurt. Întâi de toate, implicarea BCE în supravegherea financiară nu are niciun impact asupra principalului nostru obiectiv și anume stabilitatea prețurilor. Nu are impact nici asupra obiectivului propriu-zis, care este unul statutor, și nici asupra exprimării cantitative a ratelor inflației, care sunt sub, dar aproape de 2%. În al doilea rând, în calitate de Consiliu de Supraveghere, acesta va avea eh, rolul central în activitatea de supraveghere s-ar putea să includă entități geografice care sunt puțin mai extinse decât zona euro propriu-zisă, dacă, așa cum sperăm, țări care în prezent nu fac parte din zona euro se, hotărât, se hotărâsc să se alăture acestei structuri SSM. În al treilea rând, separarea dintre politici monetare și uh, supravegherea financiară se va concretiza în analize independente pentru utilizarea instrumentelor specifice fiecarei funcții, lucru care se va face cu ajutorul unei guvernanțe foarte ferme vom stabili proceduri interne adecvate care să garanteze o separare clară și funcțională. Și aici nu vom face decât să respectăm cele mai bune practici internaționale din domeniu. Separarea celor două funcții este un element esențial, dar se știe că o mai bună supraveghere facilitează o mai bună politică monetară. Să vă dau două exemple în acest sens. În primul rând, în lipsa stabilității financiare, politicile monetare standard și instrumentele acestea, adică schimbările în rata dobânzii, își pierd o parte din putere supravegherea eficientă contribuie la un sistem stabil și acest lucru nu poate decât să îmbunătățească o transmisie eficientă a politicilor monetare. În al doilea rând, o supraveghere financiară eficientă poate contracara uh, îndatorarea excesivă și o extindere exacerbată a creditelor care ar putea să dea naștere la inflație și la presiuni pe termen uh, lung. Și astfel ar putea reduce dezechilibrele macroeconomice. Supravegherea poate să promoveze, de fapt, un uh, mediu macroeconomic stabil cu prețuri stabile. Politica monetară va rămâne orientată către stabilitatea prețurilor și astfel garantează încrederea pe piețe și în rândul publicului în uh, puterea de cumpărare stabilă a unei monede. Se stabilizează astfel așteptările pe piață, se scade nivelul de volatilitate și se creează un mediu pentru piețe financiare stabile. Am început analize interne pe toate aceste subiecte împreună cu băncile centrale naționale și suntem pregătiți să lansăm pregătirile oficiale odată ce a fost adoptat cadrul juridic necesar. Am să mă refer acum la cel de-al doilea subiect pe care l-am ales pentru schimbul nostru de vederi și anume o uniune monetară și economică adevărată. În primăvara acestui an, după trei ani de provocări financiare și economice destul de grave, a devenit clar că zona euro are nevoie de o viziune coerentă pe termen lung pentru Uniunea Monetară Europeană. În audierea din aprilie am discutat coordonatele unei astfel de viziuni. Cu privire, am discutat despre uh, Fiscal Compact și despre Growth Compact. Am discutat despre o viziune care a fost prezentată în detaliu pentru șefii de stat și de guverne. De atunci s-au făcut niște progrese remarcabile în domeniu. În Consiliul European din iunie am atins un punct de reper destul de important schimbări instituționale la care nici nu ne puteam gândi cu un an în urmă, au fost introduse pe agenda economică și politică europeană sau sunt pe punctul de a fi finalizate. SSM este un exemplu clar a unui astfel de impuls politic. Săptămâna trecută, Consiliul European a stabilit pași ulterior către finalizarea EMU. Discuțiile detaliate cu privire la reformele structurale și uh, provocările la nivelul concurenței sunt importante și se regăsesc ca atare în concluziile Consiliului. Din punct de vedere al BCE, există două principale priorități pentru 2013. Întâi, trebuie să îmbunătățim funcționarea Uniunii Economice. Dezechilibrele excesive din zona euro nu fac decât să destabilizeze Uniunea Monetară Europeană și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Este bine să vedem că deja se iau măsuri pentru ajustare. De exemplu, exporturile de bunuri și servicii au crescut cu 27% ca volum în Spania din 2009 și cu 14% pentru Irlanda, 22% Portugalia și 21% Italia. Aceste patru țări au câștiguri și în ceea ce privește costul relativ al forței unitare de muncă. Reformele economice da, au consecințe chiar dacă și pe termen scurt costul pentru cetățeni poate să fie și chiar și este unul destul de important. Însă reforma este calea de urmat și guvernele trebuie să insiste în această direcție. Ce poate fi făcut la nivel european pentru a oferi și mai mult sprijin pentru acest proces? Contractele de reformă propuse între statele din zona euro și instituțiile UE reprezintă o cale promițătoare de urmat. Împreună cu un cadru clar creat cu măsuri uh, temporare, nu fac decât să contribuie la consolidarea reformelor structurale și deci a competitivității. În mod ideal, contractele acestea trebuie să se axeze pe țările cu cele mai mari uh, provocări. Trebuie să identifice care sunt blocajele structurale pentru îmbunătățirea competitivității și să țintească reformele astfel încât să înlăture acele blocaje și astfel vom stabili o legătură clară între reforme și um, reintroducerea competitivității, lucru esențial pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere. Funcționarea uh, fără probleme a piețelor și a piețelor muncii reprezintă o cerință esențială pentru îmbunătățirea situației în Uniunea Europeană și de aceea Comisia Europeană a anunțat că anul viitor va face o revizuire sistematică a piețelor muncii și de produse, lucru pe care îl salutăm, fiindcă asta va permite să stabilim dacă aceste piețe sunt compatibile cu participarea la Uniunea Monetară Europeană. Piețele produselor și piețele muncii trebuie să ducă la creșterea capacității de a ne adapta la un mediu economic în schimbare la nivel global și trebuie să asigure niveluri de angajare a forței de muncă susținute. Cea de-a doua prioritate pentru 2013, din perspectiva BCE, este finalizarea Uniunii Financiare și crearea unui mecanism unic de rezoluție obiectivul este să uh, rezolve problemele care țin de băncile non-viabile prin măsuri care să ducă la uh, lichidarea și închiderea acestor bănci, însă în condiții de stabilitate financiară. Un astfel de mecanism va permite băncilor uh, să ajungă în stare de faliment, dar în mod ordonat, organizat îmbunătățirea condițiilor pe aceste piețe pe, o, pe de o parte și stabilirea unui cadru juridic clar pe de altă parte reprezintă priorități cheie pentru 2013. Această comisie a insistat totdeauna să găsim soluții europene ambițioase în domeniul guvernanței economice și financiare europene și sunt sigur că încă o dată veți juca un rol esențial în uh, evoluția acestor dorințe pe viitor. Veți ado- adopta propunerile legislative adecvate. Vă mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Vom trece acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Știu că Mario trebuie să ne părăsească la 5 și jumătate fix. Vă rog să nu uh, vorbiți atunci prea mult. Um, nu vom depăși intervale de 5 minute, așa sunt uh, instrucțiunile pe care le-am primit de la coordonator. Deci dacă întrebarea dumneavoastră este uh, prea lungă, va, voi fi nevoită să reduc timpul de răspuns acordat domnului președintelui BCE. pe pe. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule uh, Mario Draghi, pentru că vă aflați alături de noi astăzi. Sunt de acord că anul uh, acesta a fost unul foarte dificil, în care totuși s-au înregistrat progrese importante. Veți fi de acord cu noi că în aceste condiții de austeritate financiară, politica monetară a Uniunii Europene nu este atât de bine percepută cum ar trebui. În Spania, Există indicatori uh, clari care arată că lucrurile merg spre bine, că productivitatea uh, se uh, sporește, că costurile mâinii de lucru scad și dumneavoastră ați spus că față de nivelul din 2009 exporturile au crescut cu 27%. Multinaționalele care nu depind de credite interne fac investiții foarte mari în țară. Uh, Cred că IMM-urile sunt motorul economiei noastre și că ele, de, ele depind de accesul la credite interne. Acestea au fost limitate până la zero și, ca urmare, IMM-urile au probleme serioase. Uh, nu doar că nu mai creează locuri de muncă, dar uh, au dificultăți și în a supraviețui. Finanțarea companiilor mici depinde mai mult de situația geografică decât uh, de situația economică. Uh, de aceea, ce se întâmplă pe piața internă afectează IMM-urile. Ce se poate face prin politica monetară pentru ca această situație să se îmbunătățească? Vă mulțumesc! Este adevărat că în uh, Spania lucrurile se îndreaptă către bine în uh, toate privințele pe care le-ați menționat. E adevărat, într-adevăr, că uh, creditele rămân puține. În acest an am um, investit o jumătate de trilion în sistem. Însă aceste sume își găsesc drumul către economie destul de greu. Importantă este furnizarea în uh, um, credite. Prin programele pe care le-am derulat am evitat scenariile, uh, am evitat dezastrele majore care ar fi putut să se iște uh, din cauza lipsei de fonduri. Însă, în același timp, am extins și garanțiile astfel încât mai multe state um, cu probleme, printre care și Spania, să poată avea acces la fonduri prin uh, operațiunile de refinanțare pe termen lung. Există însă și uh, problema cererii. Nu există investiții și nu există consum și uh, de aceea creditele rămân în sume foarte mici. Ce poate face BCE-ul este să accepte creditele suplimentare ca garanție pe care o pot prezenta băncile um, BCE-ului. Noi facem tot ce putem pentru a ne asigura că aceste fonduri suplimentare ajung în economie, pentru că Odată ce o bancă împrumută către uh, o companie, acest împrumut poate fi considerat garanție de BCE. Însă noi trebuie să vedem cum, evolu cum evoluează factorul cerere. Cu siguranță însă efectele pozitive se vor vedea în economie. Cu atât mai mult cu cât um, BCE-ul a previzionat un început de revenire în a doua jumătate a acestui an. Mulțumesc. Lisa Ferrera din partea SND. Mulțumesc, domnule Draghi, pentru că ați venit la reuniunea noastră în această după-amiază. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru viziunea pe care ne-ați prezentat-o pe termen mediu și pentru ceea ce ați făcut pentru a ne apăra de speculatori. Vă felicit dacă moneda unică s-ar fi prăbușit, situația în care ne-am aflat ar fi fost dezastroasă. În legătură cu um, economia uh, reală și modul în care evoluează ea, aș dori să um, vă adresez câteva întrebări. Zona euro este în recesiune. 25 de milioane de oameni uh, sunt șomeri. Datoria publică este în creștere chiar și uh, în statele în care dumneavoastră derulați programe. Acum, cred că BCE-ul trebuie să acționeze în mod logic și obiectiv, încercând să soluționeze această situație. Când economia uh, slăbește, cred că trebuie să reducem măsurile de austeritate, de austeritate pentru că altfel nu vom mai ieși niciodată în acest cerc vicios. În uh, Portugalia există acum un risc uh, serios de deflație. Aș vrea să vă întreb dacă statele în care se derulează programe prin uh, BCE um, vor trebui să împartă povara cu toate celelalte state ale Uniunii Europene. Cred că așa ar fi corect, mai ales dacă ne gândim la profiturile pe care face BCE-ul. Nu ar trebui ca aceste sume să se întoarcă la statele din care provin? Mulțumesc. Domnul Draghi, mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră foarte amabile. Să nu uităm faptul că Pactul fiscal și pactul pentru creștere au fost pronunțate pentru prima dată în acest for și eu ar trebui așadar să mulțumesc Comisiei Econ pentru uh, discuțiile um, foarte productive care se află la originea acestor uh, două concepte. E adevărat că s-a simțit nevoia de ajustare fiscală. Măsurile pe care le-am luat nu au fost nejustificate eu consider că până acum s-au făcut progrese foarte importante. Dacă am reveni asupra acestor uh, decizii, am uh, dăuna credibilității pe care am uh, construit-o până acum și am luat-o de la capăt. Procesul ar deveni unul nesfârșit eu cred, BCE-ul consideră că trebuie să avem în vedere uh, soluții pe termen lung și trebuie să profităm de credibilitatea pe care am dobândit-o până acum, pe care am câștigat-o. Orice fel de uh, ezitare este contraproductivă, ar duce la rate uh, ale dobânzii mai mari și ar avea efecte negative. Ar putea să redeclanșeze un ciclu negativ. Mulțumesc! Lisa, ai cuvântul. Mulțumesc, domn, doamnă președinte. Domnule drag, voi vorbi în limba engleză. Uh, nimeni uh, nu uh, vorbește despre faptul că trebuie să revenim asupra acestor decizii. Spun doar că costurile sunt prea mari, sunt excesive și că termenele limită sunt prea apropiate. Când creșterea economică nu se mai petrece, um, textul juridic, uh, pachetul de șase măsuri permite o, uh, o încetinire a măsurilor dure. S-a făcut reducere de 130 de uh, miliarde de euro. Aceste, această reducere se poate face um, până la 80. Am urmărit condițiile pactului, însă um, a trebuit să încetinim puțin ritmul, pentru că uh, dacă oamenii nu mai au încredere în rețeta noastră, uh, lucrurile devin delicate și cred că această problemă este una delicată din punct de vedere politic. Eu nu spun să uh, ne întoarcem de unde am plecat, ci doar să facem ajustările necesare pentru a obține rezultate. Mulțumesc. Un răspuns foarte scurt la această întrebare. Când avem deficite bugetare foarte mari, nici atunci uh, nu s-au înregistrat creșteri. Și al doilea răspuns, pe care vi-l datoram de data trecută, în privința profiturilor BCE, uh, BCE-ul distribuie profiturile în funcție de decizia statelor membre. Uh, BCE-ul uh, um, distribuie uh, profiturile um, subsidiarilor sale, care la rândul lor distribuie profiturile statelor membre. Mulțumesc! Cred că lista și-a folosit la maxim cele 5 minute. Silvi Gular din partea de acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă adresez o întrebare legată de aspecte de legitimitate democratică cuprinse în îndrumările Consiliului din luna iunie. Uh, Uh, lucruri care nu s-au regăsit uh, prea bine în uh, documentul lui Fan Rombu. Eu nu văd cum ați stimulat BCE-ul în acest sens și aș vrea să știu dacă și dumneavoastră sunteți ca și mine dezamăgit în această privință. Cred că această problemă nu este una minoră, nu cred că ar trebui să vin așa la coada documentelor uh, în care se spune, da, noi respectăm democrația. Eu cred că trebuie să dăm aceste probleme locul cuvenit. Și vă dau un exemplu concret. Mă îngrijorează modul în care se folosesc aceste contracte, aceste acorduri. Eu cred că avem nevoie de uh, oameni, de politici stabilite în comun în privința procedurilor democratice, politici aplicabile tuturor. Uh, trebuie să vă spun, uh, domnule draghi, cafeaua la noi nu este foarte bună, fiindcă vi se servește cafeaua. În fine, eu cred că atitudinea Consiliului uh, European uh, contrazice uh, ideile comunitare. Un moment delicat, spune doamna președinte, tocmai a sosit cafeaua. Domnul Draghi, eu cred că am făcut pași importanți și cred că summitul din iunie reprezintă un punct de reper foarte important în relansarea euro și în acest proces de consolidare a Uniunii Monetare Europene. În același timp, sunt de acord cu dumneavoastră, procesul trebuie să meargă mână-mână cu responsabilitatea și legitimitatea democratică și uh, trebuie să continuăm să lucrăm cu Parlamentul European. Come back, Silvi, dorești să revii? Nu, nu mai am o altă întrebare. Este suficient. Din partea ECR, domnul Epping are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, președinte, conform uh, unui articol din uh, presă, avocații Bundesbank au constatat că uh, băncile uh, implicate în Uniunea Bancară au, uh, trebuie să aibă un fundament juridice durabile. Și au vorbit și despre faptul că Comitetul de Consiliere nu are o protecție juridică atunci când încearcă să faciliteze comunicarea între Consiliul de, de Supraveghere și noul Consiliu de Supraveghere care s-a creat. Eu aș dori să știu care este reacția dumneavoastră la aceste afirmații din presă. Mulțumesc. Mulțumesc. În privința procedurii, um, avocații Bundesbank sunt buni, dar există avocați uh, și juriști și la uh, Consiliu, și la Comisie, și la BCE. Toți acești juriști uh, au dat undă verde în privința solidității temelului juridic al mecanismului unic de supraveghere. În esență, Trebuie cu toții să ne amintim că SSM-ul este acum uh, un organism, un, uh, un mecanism pasiv. Noi suntem uh, primitorul, suntem pasivi. Noi la BCE din punct de vedere economic și dintr-un punct de vedere de management și juridic, uh, eu cred că uh, temeiurile sunt solide și că acest mecanism de supraveghere uh, va fi creat la timp. Vă mulțumesc. Dirk, dorești să îi mai adresez domnului Draghi o întrebare? Nu, din partea verzilor, Filip Lambert are cuvântul. Domnule președinte, bine ați venit uh, la Bruxelles. Două întrebări. Prima, în legătură cu SSM. În primul rând, Parlamentul va avea răspunderea supravegherii, ceea ce înseamnă uh, că în, în cadrul zonei uh, euro um, supravegherea va rămâne pe mâinile unui singur actor, și anume dumneavoastră la BCE. Consiliul va uh, trimite uh, misiuni de supraveghere la, supraveghere, la organismele naționale de supraveghere, însă Aș vrea să știu cât de mult vă satisface pe dumneavoastră acest aranjament. Pentru că cu toții împărtășim obiectivul de a nu diviza piața bancară în Uniunea uh, Europeană. Nu dorim să avem două uniuni bancare. Mark Carney și alte persoane au spus în ultima vreme uh, că dacă urmărim un obiectiv legat de inflație, um, poate nu avem atitudinea adecvată în care să se comportă Banca Centrală. Ar fi bine să avem și un obiectiv legat mai degrabă de creștere. Și aș vrea să ascult răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! În legătură cu prima observație, sunt de acord cu dumneavoastră. Prin acest pas dorim să creăm un sistem bancar unic. PCE-ul va deține supravegherea asupra tuturor băncilor din zona euro. Însă, această supraveghere, în mod concret, se va face în mod diferit în funcție de dimensiunile băncii. Astfel, cifrele citate în acord uh, vorbesc despre 100 130-150 de uh, bănci care ar fi sub supraveghere directă. Restul ar fi în supraveghere indirectă. E destul de uh, clar faptul că organismele naționale de supraveghere vor fi importante, vor juca un rol important atât în supravegherea directă cât și în cea indirectă. Uh, Intensitatea supravegherii însă va fi tot mai puternică pe măsură ce ne apropiem de centru și în funcție de uh, dimensiunile băncii. De asemenea, și uh, uh rolul uh, Organismului Național de Supraveghere va deveni tot mai mare pe măsură ce băncile vor deveni tot mai mici. Uh, Băncile vor fi uh, supuse regulamentelor și standardelor uh, precizate și acelui manual unic, acelui regulament unic, care uh, va fi impus de centru. BCE-ul își va păstra atribuția de a um, interpela fiecare bancă în mod direct, ci va avea dreptul de a solicita orice tip de informație băncilor. Am citit mai multe articole în presă astăzi în care se spunea că acest sistem poate uh, crea o fractură în sistemul bancar. Eu nu cred că este așa. În legătură cu a doua întrebare a dumneavoastră, Am înțeles uh, la ce vă referiți când ați vorbit despre uh, domnul Carney, însă uh, dânsul vorbește despre un alt cadru instituțional în care există mai multe mandate, nu doar stabilitatea prețurilor, ci și ocuparea, creșterea și alte aspecte. Deci, de fapt, sunt mai multe variații pe aceeași temă a unei bănci centrale care are mai mult decât un obiectiv în mandatul său. Vă mulțumesc. O nouă întrebare? Da. În legătură cu prima mea întrebare, credeți că există riscul ca băncile să încerce să um, um, eludeze limita de 30 uh, de miliarde de vehicule extra-bilanțiere? Nu cred la momentul de față, aceste bănci nu eludează limita. Uh, supraveghetorul național uh, supraveghează întregul bilanț al băncii, atât vehiculele uh, bilanțiere cât și cele extrabilanțiere. Nu se va schimba nimic doar pentru că se schimbă sistemul de supraveghere. Băncile vor fi supravegheate în totalitate activităților lor. Mulțumesc! Mulțumesc, Marisa Mătar din partea GUE. Obrigada, senhor Draghi. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază. Aștept până vă veți pune căștile. Mulțumim încă o dată, domnule Draghi, pentru prezența noastră în această după-amiază. Aș dori să vă adresez câteva întrebări, însă un lucru nu se schimbă niciodată. Întotdeauna când ne confruntăm cu perioade dificile, Uniunea Europeană trebuie să arate solidaritate. Două puncte aș vrea să abordez astăzi. În primul rând, Uniunea Bancară. Ea este o idee bună, dar dacă lucrurile merg prost, riscăm din nou o situație în care fiecare trebuie să aibă grijă de numai de sine. De asemenea, ne uităm la, obiecti la obiectivele dumneavoastră. Vor fi foarte greu de uh, atins. Spuneți că aveți succes în uh, atingerea obiectivelor dumneavoastră, dar mie nu mi se pare că este cazul. Trebuie ca exporturile noastre să uh, înceapă să miște din nou, să, să aibă loc din nou. În același timp, combatem șomajul și orice politică s-a încercat nu a, nu a reușit. Președinta, cred că microfoanele sunt uh, prea puternice, volumul este prea tare și nu se poate auzi uh, suficient de bine interpretarea în căști, spune doamna președinte. vorbitarea este rugată să vorbească pur și simplu mai încet, ca să nu uh, se audă atât de tare în microfon. După cum spuneam, domnule Draghi, două întrebări la care aș vrea să răspundeți. O întrebare evidentă pentru mine, și anume, în toate aspectele și dosarele fundamentale, Și deci pentru a treia oară, spune vorbitoarea, Așadar, două întrebări. Exemple pe care le-ați dat. Toate dosarele dificile pe care le aduceți în fața noastră au un punct în comun. Instituțiile eșuează aici, anume în cazul solidarității. Și dacă acest lucru este adevărat, ce se va întâmpla cu Uniunea Bancară. Dacă ea eșuează, nu există un mecanism de solidaritate. Fiecare va fi pe cont propriu din nou. Al doilea exam, exemplu, programele de asistență financiară acordate statelor. Domnule Draghi, dumneavoastră întotdeauna veniți și spuneți că aceste programe sunt un succes, dar nu sunt deficitul și uh, datoria sunt în afara oricărui control și vor continua. Care este rețeta dumneavoastră de fiecare dată când variabilele nu funcționează, aduceți altele noi uh, și le considerați criteriile, criterii, ca, și, ca exporturile, de exemplu, în Portugalia au crescut exporturile, însă balanța se va echilibra prin, um, prin reducerea importurilor. Președinta, am oprit uh, ceasul când am avut probleme tehnice, dar mai rămâne foarte puțin timp. Domnul Draghi, da, provocarea acum este implementarea uh, acordurilor și uh, pacturilor pe care le-am încheiat și va trebui să lucrăm din greu la asta. Dar este primul pas al Uniunii Bancare acesta. Apoi mai trebuie și un uh, mecanism unic uh, de rezolvare a litigiilor. Anul viitor Comisia va, propune, va, va prezenta o propunere în acest sens și apoi pe termen lung, o nouă dimensiune ar fi o schemă, un sistem comun de garantare a depozitelor. Practic, ar trebui să avem mutualizarea riscurilor, dar pentru asta avem nevoie de încredere. Și uh, sistemul unic de supraveghere ar fi un instrument pentru îmbunătățirea încrederii noastre în bănci, indiferent de unde se află ele. A doua întrebare a dumneavoastră, de fapt a fost mai degrabă o declarație. Spuneți că datoria și deficitele sunt în afara controlului. Nu sunt. Uh... Faptele ne arată că au existat uh, progrese, spune domnul Draghi. Timpul a expirat, spune doamna președinte. Mario nu are timp să intre în detalii. Acum, în numele EFD, Mulțumesc. Au existat foarte multe întrebări referitor la rolul uh, BCE. BCE acum este responsabilă pentru politica monetară, dar și pentru supravegherea băncilor. Este clar că există o distribuție a sarcinilor în rândul uh, personalului. Ce va face președintele? Ați putut uh, planifica care va fi rolul uh, dumneavoastră și cum uh, vă veți organiza dumneavoastră? Este posibil ca o persoană să dețină um, competențe în ambele sarcini sau cum veți organiza lucrurile în viitor? Mulțumesc, dar nu eu mă voi ocupa de asta. Va exista o parte separată Uh, numită Consiliul de Supraveghere, va avea un alt președinte, un vicepreședinte și așa mai departe. Și acest Consiliu va, uh, va lua deciziile într-un mod independent de Consiliul de Guvernare al BCE. Și vrem ca lucrurile să rămână așa, pentru că, după cum am spus de mai multe ori, obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor. este ceva la care m-am mai referit în momentul în care am discutat despre această idee. Trebuie să ne asigurăm că politica monetară și supraveghere sunt separate. Mulțumesc. Sam Poterho, doriți să reveniți? Nu? Mulțumesc, până doamna președinte. Nu este nimeni de la uh, neafiliat. În numele PP, Marian Tyson. Eh, voorzitter. Eh, meneer Draghi, als rapporteur voor de... Mulțumesc, eh, domnule, doamnă președinte. În calitate de raportor pentru mecanismul unic de supraveghere, vă voi pune câteva întrebări despre asta. La fel ca și dumneavoastră,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 Ah, Oké. Ja? Try. Ja, mag ik nog eens opnieuw proberen? Is er yeah, we, we're, swapped headphones, so he's got mine. Okay. Yeah? They work. No, you have to press my yeah. buttons okay. now. Ja, dank aan de tolken. Um, als rapporteur voor het SSM... Mulțumesc. Așadar, eu sunt raportoare pentru Mecanismul Unic de Supraveghere și aș dori să mă refer la aceasta. Ne bucurăm că există un mecanism unic de supraveghere, este ceva ce merită salutat. Însă acest for de supraveghere poate emite linii directoare pentru autoritățile naționale. Bine, linii directoare generale și apoi uh, există posibilitatea de a elabora uh, linii directoare individuale către o anumită uh, autoritate națională care nu ar funcționa așa de bine. Este, nu este un vid în sistem? Mai trebuie lucrat la asta sau s-a rezolvat deja? Apoi s-a vorbit despre amânarea implementării. Noi am speriat să fie de la 1 ianuarie 2014, acum s-a prevăzut 1 martie 2014 și a mai existat uh, o versiune pentru că MC nu era uh, pregătită, dar acest lucru a, elimina, a, a fost eliminat. Care este situația acum? Când va avea loc uh, intrarea în vigoare? Poate fi ea uh, amânată și mai mult de 1 martie 2014? Deci, BCE va fi pregătită la 1 martie 2014 sau nu? Let me first thank you and your group for all the good work you've done, which was certainly Dați-mi voie să mulțumesc dumneavoastră și grupului dumneavoastră pentru munca depusă care a constituit o bază pentru discuțiile ulterioare. V-ați referit la două aspecte. În primul rând, instrucțiuni generale, respectiv um, individuale. BCE poate oferi instrucțiuni generale supraveghetorilor naționali. Acesta ar fi un obstacol? Noi nu credem că ar fi. Într-adevăr, instrucțiunile vor fi generale, însă numai până la un anumit punct. De exemplu, putem să oferim instrucțiuni pentru grupuri sau categorii de bănci. Când vorbim despre instrucțiuni, asta ne dorim. Este foarte dificil să uh, elaborezi instrucțiuni care să țină de o bancă individuală altfel sunt abordate astfel de probleme individuale, nu prin instrucțiuni. Deci nu cred că este o problemă. Apoi, în ceea ce privește intrarea în aplicare, uh, în vigoare a uh, mecanismului unic de supraveghere. Este important ca acest lucru să se întâmple repede, dar este și mai important ca lucrurile să uh, fie făcute în mod adecvat, să se întâmple cum trebuie. La un an după intrarea în vigoare a regulamentului, estimăm că ar putea fi vorba de martie 2014, dacă intră în vigoare uh, regulamentul Consiliului, e bine, atunci credem că va putea începe la 1 martie 2014. Însă, în același timp, uh, Uh, suntem într-un uh, teritoriu necunoscut, Deci uh, păstrăm, încercăm să ne păstrăm o marjă pentru a mm, avea posibilitatea de a acționa în caz de situații neprevăzute de exemplu, cereri de informații, date, statistici din partea statelor membre, schimbări de legislație națională, sunt lucruri care ar putea lua mai mult timp, dar în momentul în care toate aceste lucruri sunt rezolvate, un an credem că este suficient. Mulțumesc, Cosmin, doamna președinte. Marian, doreai să mai pui întrebări? Dacă mai adresez o întrebare, spune președinta, nu mai rămâne mult timp pentru răspuns de ce este, nevo- ce este nevoie pentru intrarea în vigoare? Este nevoie de autoritatea de rezoluții sau este nevoie și uh, de un fond pentru rezolvarea litigilor? BCE are tot interesul ca uh, mecanismul uh, de supraveghere să fie pus în practică cât se poate de repede. În ceea ce privește mecanismul de, rezol- de soluționare a litigiilor, ideea ar fi ca aceste două mecanisme să intre în vigoare împotrivă. Mecanismul de soluționare a, a litigilor este foarte important pentru că ne permite să facem față unor eșecuri, eșecuri ale unor bănci care ar putea să aibă loc și asta într-un mod care să nu ne oblige să folosim banii contribuabililor. Și în același timp, un mod care să nu distrugă mari părți al sistemului de plăți. Și ambele au avut loc în timpul crizei financiare. Am văzut uh, eșecuri, uh, falimente care au avut exact aceste consecințe. Deci trebuie să avem un cadru de soluționare comun pentru a face față acestor uh, falimente, ceea ce întotdeauna este o sarcină complexă, mai ales dacă băncile sunt uh, cu uh, sediul în mai multe state. Deci Trebuie, bineînțeles, în primul rând să ne ocupăm de partea legislativă și apoi să trecem la următoarele aspecte. Dar, în mod ideal, aceste uh, mecanisme ar veni deodată. Mulțumesc, spune președinte. Acum, în numele PPE, domnul Werner Langen. Domnule președinte, întotdeauna am uh, evaluat pozitiv munca dumneavoastră, însă dacă vreți să preluați supravegherea pentru toate băncile, cred că vor exista mari probleme. În primul rând, conform părerii noastre, care sunt uh, modificările necesare uh, ce trebuie făcute în tratate? Articolul 127 referitor la BC, articolul 3 nu prevede supraveghere și 25.3 preve, uh, reia uh, exact uh, prevederile din tratat a doua întrebare. Domnul Salba s-a refer... Zalba s-a referit la asta. Programul de jumătate de milion de euro, um, programul referitor la piață. Băncile sud-europene nu au oferit credite pentru investiții, ci din cauza uh, diferenței de 5% la rata dobânzii au cumpărat obligațiuni de stat. Deci, băncile italiene, franceze și uh, greci, grecești au uh, devenit din ce în ce mai uh, și mai uh, dependente de state. Și din nou o întrebare, cum trebuie să se uh, cum urmează să aibă loc această separare dacă patru din șase membri ai direct, uh, direct, al Consiliului de Guvernare BCE fac parte din Consiliul de uh, Uh, conducerea acestui nou for. Domnul Draghi, nu este adevărat, dați-mi voie să vă corectez la acest ultim uh, punct. Uh, Consiliul de supraveghere va fi creat de, din membrii BCE și supraveghetor național. Vor fi 17 plus membrii BCE, 4, plus statele din afara zonei euro care vor dori să adere nu există nicio posibilitate ca BCE să le spună supraveghetorilor naționali ce trebuie să facă. Al doilea punct se referă la uh, operațiunile de finanțare pe termen lung care ar fi utilizate pentru a cumpăra obligațiuni de stat. Este numai parțial uh, corect. Utilizarea uh, modul în care băncile au utilizat uh, lichiditățile uh, primite prin opera aceste operațiuni de refinanțare a fost în primul rând să își recumpere propriile obligațiuni. 230 de miliarde de obliga obligațiuni aveau scadența în primul trimestru la acestui an. Cea mai mare uh, prima prioritate a fost să se uh, evite o mare criză prin, uh, tocmai prin răscumpărarea acestor obligațiuni. Apoi au mai cumpărat poate alte obligațiuni. Am fi putut noi să le împiedicăm și să le forțăm să uh, ofere credite economiei? Există oameni care spun că ar trebui să forțăm banii să, uh, băncile să dea bani economiei și alții care spun trebuie să ne asigurăm că uh, băncile nu cumpără obligațiuni de stat. Dar cerem BCE-ului să spună să facă ce nu poate face, să spună băncilor cum să își folosească banii. Însă pentru a stimula băncile să um, împrumute, pentru, să acorde credite pentru economie, cred că am făcut destul de multe lucruri. Um, acea extindere a garanțiilor uh, și faptul um, că cu cât mai mult, multe credite au oferit economiei, cu atât mai mult uh, uh, au avut garanții mai bune pentru a primi credite de la BCE. Alte lucruri par să nu funcționeze. Însă, dacă ne gândim cât de complicat este un program care să spună băncilor ce să facă cu banii lor într-o zonă euro Uh, cu 17 sisteme bancare diferite? Dacă spunem băncilor cum trebuie să-și folosească banii, trebuie să verificăm după aceea dacă au și făcut acest lucru. Sunt uh, mii și mii de bănci. O complexitatea operațională a unui astfel de program ar fi fost uh, greu de, de depășit. În ceea ce privește temeiul juridic, cred că am mai răspuns la asta. Eu nu sunt avocat sau jurist și trebuie să, trebuie să am încredere în alți juriști uh, ca, și în expertiza lor. Iar aceștia spun că există o bază bună. Trebuie să vedem cum citesc ei articolul 127.6 și nu pot decât să vă spun că mă bazez pe expertiza altora. Mulțumesc. Doamna președinte, da, și eu împărtășesc uh, preocupările lui Werner Langen referitoare la cum să trimitem bani în economie. Băncile centrale puteau uh, să aplice o serie întreagă de mecanisme tocmai pentru a face asta. Însă acum s-a pierdut această posibilitate. Mulțumesc, Antolin Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu BCE pentru acțiunile luate în acest an. Chiar dacă Uniunea economică și monetară este practic o deschidere mai mare BCE ar putea contribui dacă ar aduce mai bună stabilitate. BCE ar trebui să uh, contribuie la îmbunătățirea primului criteriu, uh, creșterea și locurile de muncă. Mm ne vom, băncile se vor baza pe, dumne, pe sprijinul noastră pentru achiziționarea de obligațiuni. În ce măsură considerați că această măsură va fi utilă? Și apoi în ceea ce privește recapitalizarea directă. Cred că asta merge în mână în mână cu munca agenției de supraveghere. Cum funcționează acest lucru? Asistarea și supravegherea băncilor în același timp. Uh, Așa cum am spus în prima parte a prezentării mele, anul acesta a fost unul foarte dificil, într-adevăr. Dacă ne gândim la ce a făcut BCE anul acesta, concluzia ar fi că, într-adevăr, BCE-ul a fost extrem de activ. Am redus de trei ori ratele dobânzilor, am făcut cele două LTRO, am extins garanțiile, am renunțat la uh, rata rezervei minime. Și o serie de alte acțiuni până la anunțul din iulie cu privire la tranzacțiile monetare directe. Deci, evident, am asigurat o stabilitate a prețurilor pe termen mediu, mai ales având în vedere cum evoluează inflația și care sunt estimările pe termen lung pentru inflație, cât de bine sunt acestea fixate. Acestea fiind spuse, toate aceste lichidități trebuie să ajungă în economie, dar e nevoie de timp pentru asta. Și, sincer, situația actuală spune foarte multe despre modul în care Uh, criza aceasta de finanțare ne-a lovit. Au fost evoluții anul trecut ale acestei crize. Cele două LTRO, într-adevăr, au ajutat să evităm o situație de criză și mai grează, gravă. În ceea ce privește OMT, nu este sarcina Băncii Centrale Europene să împingă guvernele să solicite aceste tranzacții directe. Guvernele, parlamentele naționale știu mai bine ce să facă și când să facă acel lucru, dacă este nevoie. În ceea ce privește recapitalizarea directă a băncilor, decizia este ca băncile să fie recapitalizate direct de ESM doar dacă și când sunt supuse supravegherii SSM. Întâmplător, în toate acestea a apărut un concept care a fost abordat la ECOFIN și anume activele ă, moștenire. Și cred că este normal să dăm o definiție pentru acestea și nu BCE-ul are sarcina de a le defini. Mulțumesc! Ați încheiat cu întrebările? Bun, trecem mai departe atunci la PPE-ului, Corin Vormancol. Yes, uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Draghi. Întrebarea mea se referă la progresul realizat în ceea ce privește relansarea Uniunii monetare europene. Este clar că noua dumneavoastră armă, OMT, uh, a avut rolul să consolideze piața, chiar dacă nici n-a fost folosită, dar întotdeauna ați spus foarte clar că politicienii trebuie să um, acționeze. Ați vorbit de concluziile din iunie, ați subliniat nevoia progreselor suplimentare către finalizarea EMU, însă atunci când ne uităm la concluziile Consiliului, vedem că sunt foarte vagi progrese. Contractele Proiectele de reformă și sprijinul financiar temporar pe care l-ați menționat în prezentările introductive nu sunt menționate în aceste concluzii din iulie, nici măcar menționate. Întrebarea mea este dacă BCE-ul este pregătit și dacă acum sunt, e momentul potrivit să folosim aceste noi instrumente, tranzacțiile monetare directe și refinanțările pe termen lung. Ați spus că OMT poate fi folosit la solicitarea statelor membre. Dar um, sunt date în conexiune cu, în, împreună cu un program de reformă, cu măsuri de reformă? Există vreo legătură în general între acordarea acestui ajutor și finalizarea EMU? Considerați că progresul uh, obținut deocamdată în acest sens este suficient și încurajator? Mulțumesc! Mulțumesc! În general vorbind, orice progrese realizăm către o Uniune Monetară Europeană adevărată are strânsă legătură cu inițierea de reforme. Reforme fiscale, structurale, acolo unde sunt necesare. Deci totul trebuie să fie abordat în context în contextul reformei. Contractele au legătură cu reforma, chiar dacă sunt menționate în mod indirect. Dar legătura există. Comisia uh, Comisiei s-a solicitat să facă o revizuire pentru a vedea dacă produse, piețele de produse și de forțe de muncă sunt compatibile cu apartenența la această Uniune Monetară Europeană, EMU. Deci procesul de reformă are legături cu absolut tot ceea ce facem. OMT-urile. Știți că există o serie de cerințe înainte să putem activa aceste tranzacții monetare directe. Am spus că există niște condiții uh, care trebuie îndeplinite, dar condițiile nu sunt suficiente. Trebuie să fie și o evaluare independentă de BCE în ceea ce privește definirea seturilor de condiții. Uh, ESM-ul trebuie să fie cel care împreună cu FMI-ul hotărăsc, fiindcă știți că țările trebuie să aplice pentru un program ESM. Uh, Prin urmare, m-ar surprinde dacă contractele de reforme, dacă se creează acest cadru de contracte de reforme, și ne-am putea gândi că într-un an, doi, țările să fie nevoite să facă acest lucru și m-ar mira dacă la momentul respectiv comisia și sau femeiul n-ar lua în considerare acest lucru, n-ar lua în considerare această legătură. Doamna Col, vreți să reveniți? Da, asta are legătură cu un program de reformă într-un anumit stat membru, dar aș vrea să știu dacă, în general, progresul are legătură cu folosirea instrumentelor OMT. Deci dacă progresul uh, trebuie să fie ambițios și, după părerea noastră, e suficient de ambițios, în general, progresul în ceea ce privește guvernanța, dacă e suficient de ambițios. Eu zic uh, că ne-am putea întreba cum era situația la începutul acestui an, în februarie. Au fost luate multe măsuri anul acesta de Parlamentul European, în primul rând, dar de, și de Consiliul European. Dacă e să comparăm 2012 cu 2011, evident că anul acesta va fi un an în care s-au înregistrat niște progrese semnificative și în ceea ce privește guvernanța a zonei euro și în ceea ce privește reformele în statele membre din perspectivă fiscală și structurală și în ceea ce privește stabilizarea piețelor financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum din partea SND Arlene McCarthy. Vreau să revenim la această întrebare pe care am auzit-o din partea domnului Lambert. De mai multe ori și în presă am observat că ați spus domnule președinte, că sunteți un actor pasiv în această uniune și mă interesează cum veți spune că veți deveni proactiv și veți menține integritatea și coerența BCE-ului din perspectiva rolului acesta de supraveghere. Ce vreau să spun este, am început cu 6.000 de bănci sub control și acum avem 150. Uh, deci 5.850 uh, uh, vor fi supraveghete și de la nivel național și aș vrea să știu cum veți face acest lucru, fiindcă ați spus că veți impune setul de norme unice, cum intenționați să faceți acest lucru, Um, veți arăta cu degetul guvernele care nu fac treaba și le veți cere să treacă la acțiune. Consiliul a respins ideea mutualizării datoriilor, deci nu va exista o um, împărtășire a poverii și atunci vă gândiți la un fond mai mic de rezoluție finanțat doar din partea băncilor, contribuabilii nu mai sunt implicați, așa cum ați spus că ați vrea, sunteți gata să retrageți licențe, dar apoi nu veți putea supraveghea soluționarea cu acea bancă? Există actori care au susținut că BCE-ul ar trebui să aibă contracte deschise de rezoluție cu statele membre pentru a cere ca dacă o bancă ca o bancă să intre în schema națională de rezoluție ca precondiție pentru supraveghere. Prin urmare, eu am câteva cunoștințe în acest domeniu, dar sunt oameni care nu au deloc și totuși chiar nici eu nu înțeleg. Și va fi foarte greu ca ei să înțeleagă ce a rezultat din Consiliu și cum veți implementa. Când am spus că BCE-ul va fi un actor pasiv, m-am referit la faptul că noi va trebui să acceptăm cadrul juridic care va fi creat, în primul rând de dumneavoastră, de fapt întâi de comisie care îl uh, elaborează și apoi de dumneavoastră, de Parlament și de Consiliu. BCE-ul este din această perspectivă o parte pasivă care primește, dar în ceea ce privește implementarea, lucrurile stau cu totul altfel. BCE-ul și Consiliul de Supraveghere, dar în primul rând BCE-ul, trebuie să se asigure că condițiile logistice pentru implementarea acestui nou mecanism există și sunt îndeplinite. Și noi avem sarcina să supraveghem împreună cu autoritățile naționale de supraveghere. Consiliul de supraveghere va fi format din aceste autorități naționale, în primul rând. Deci lucrăm împreună. Când am spus 150 de bănci, haideți să încerc să explic. Oamenii s-au gândit că uh, noi vom tăia piața bancară în două. O bucată va fi direct supravegheată de BCE și restul va rămâne sub supravegherile naționale. Dar nu așa stau lucrurile. Noi vom lucra împreună Mecanismul unic de supraveghere este un mecanism din care fac parte BCE-ul și autoritățile naționale de supraveghere. Și când spun BCE-ul, mă refer la cei oameni care nu au responsabilități, cel puțin nu directe, în politicile monetare. Acestea fiind spuse, avem 150 de bănci unde supravegherea de la centru va fi forța dominantă și restul băncilor unde supravegherea de la centru uh, va fi mai puțin dominantă și principalul, uh, principala supraveghere va veni de la nivel național. Dar BCE-ul poate să acționeze pentru grupul de bănci prin autoritățile naționale. Deci are competența de a uh, interpela fiecare bancă sub supravegherea sa. Deci, deci putem alege orice bancă și să o adăugăm la cele, să spunem, în mare 150 de bănci. Dar sistemul oricum încă nu a fost creat. Este acum în fază de formare și o să vă pot da din ce în ce mai multe detalii pe măsură ce lucrurile evoluează pe această cale. Fondul de rezoluție acum. Autoritatea de rezoluție are o competență, să spunem, 95% juridică și doar 5-10% monetară. Trebuie să ne asigurăm că avem un astfel de mecanism unic în zona euro. Să vă spun la ce mă refer. Când o bancă ajunge într-o astfel de situație, una dintre hotărârile cheie ce trebuie luate este dacă creditorii vor fi incluși în acel pachet de salvare sau nu, sau dacă acționarii vor fi eliminați sau nu. Țările din zona euro au 17 uh, legislații, deci această listă de creditori va diferi de la o țară la alta în funcție de legislație și, în primul rând, având în vedere că va exista un mecanism unic de rezoluție, deci, în primul rând, va trebui să convenim ce vom face când o bancă ajunge în această situație în care um, trebuie să soluționăm ce creditor să fie incluși și care sunt uh, restul acțiunilor care caracterizează această acțiune. Asta e pasul cel mai important, zic eu. Și apoi trebuie să existe un fond care este folosit pentru a uh, gestiona aceste soluționări, dar nu e fondul de salvgardare și de aceea dimensiunea fondului de uh, uh, rezolvare nu este una foarte mare, e doar ce e necesar pentru a finanța acțiunile de soluționare, adică să se închidă o anumită sucursală sau să se finalizeze un proces de tranziție pentru o altă filială sau sucursală. Deci vorbim de cheltuieli clar limitate. Dar știu că exagerez cu timpul, spune domnul Draghi. Îmi cer scuze, câteodată te ambalez în explicații și uiți de timp. Da, într-adevăr, întrebările au fost foarte importante. Doamna McCarthy, vreau totuși să știu ce se întâmplă, fiindcă vorbim de autorități naționale de supraveghere care pot să spună nu o să introducem acești creditori în grup și contribuabilii plătesc. Da, o întrebare foarte bună trebuie să mă gândesc să vă dau un răspuns, fiindcă mecanismul nu este finalizat. Dar părerea mea, la aprecierea mea, aș putea să spun că poziția autorității centrale de supraveghere, dacă spune că o bancă trebuie să se găsește în această poziție în care trebuie să soluționăm lucrurile este una care obligă autoritățile naționale, care nu mai pot să spună nu. Vă puteți imagina ce um, s-ar întâmpla dacă Consiliul de Supraveghere spune această bancă trebuie inclusă și autoritățile naționale nu fac nimic. Ce credeți că vor face um, cei care au investit în banca respectivă? Vor pleca? Deci evident că autoritatea națională de supraveghere trebuie să se conformeze imediat. Acestea fiind spuse, sigur că e de preferat ca totul să existe, să fie clar configurat înainte să începem. Pepe, din partea PP-ului acum, Gunnar Hockmark, care este raportor pentru rezoluția privind criza și propunerile pe care le discutăm în prezent. Gunnar, te rog. Mulțumesc. Eu voiam să pun întrebări cu privire la consecințele macroeconomice ale situației monetare cu care ne confruntăm. Ne-ați prezentat programul BCE privind OMT-urile în septembrie și US Fed au prezentat programul de proiect care se ridică la 14 miliarde de dolari pe, an, pe lună și Banca Japoniei cam la fel. Și toate aceste lucruri au fost descrise ca fiind niște um, cele mai mari reușite monetare a tuturor timpurilor. Dar nu trebuie să ne mire faptul că vor exista uh, consecințe pe termen scurt. Da, piețele financiare se vor calma pe termen scurt, dar am vrea să vă spunem, să ne spuneți ce se întâmplă pe viitor, dacă privim după cotitură, ce riscuri estimăm. În prezentarea dumneavoastră ați subliniat nevoia de a păstra un echilibru macroeconomic și de a rezolva dezechilibrele. Și cred că putem spune cu adevărat că N-am văzut niciodată o flexibilitate monetară pe care o vedem în prezent, care sigur ajută pe termen scurt, dar care complică foarte mult lucrurile pe termen lung și dumneavoastră sunteți responsabili și de asta. Deci aș vrea explicație în acest sens și dacă aveți suficient timp, poate ne puteți spune câteva cuvinte și despre riscul de fragmentare și divizare care ar putea să rezulte din faptul că am creat autoritatea aceasta de supraveghere pe o bază duală. Și totuși sunt consecințe, au fost menționate aici. Dar principala mea întrebare se referă la acest echilibru macroeconomic. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu pot să vorbesc doar pentru ceea ce privește entitatea pe care o reprezint, și anume BCE. Am făcut cele două operațiuni privind refinanțările pe termen lung pentru lichidități, dar apoi această flexibilitate a venit în urma unui anunț, nu a unei acțiuni concrete, deocamdată. În ceea ce Domnul Hogmar, da, dar ați spus că sunteți pregătiți să inițiați aceste acțiuni. Da, e adevărat. Dar în ceea ce privește primele două operațiuni de refinanțare pe termen lung, au fost creați bani, e adevărat, dar aceștia nu au intrat în N3. Pentru a ajunge la inflație e nevoie de două lucruri E nevoie de lipsa de marge sau capacitate suplimentară și de uh, lichidități care să intre în M3, adică bani efectiv care să poată fi cheltuiți de oameni fiindcă ajung prin credite la ei. Din păcate, nu s-a întâmplat niciuna dintre acestea sau din păcate zic într-un fel, acești bani nu au ajuns în credite. Această întrebare mi-a mai fost pusă și, fără îndoială, nu a existat o reducere a capacității de economisire în zona euro. Am văzut că inflația a coborât la 2,2, la începutul anului era 2,7. Estimările de inflație pe termen lung par să fie deocamdată foarte ferm fixate. Următoarea întrebare ar fi, dar ce se întâmplă dacă o să se întâmple ceva? Avem foarte multe instrumente pentru a veni cu lichiditățile acelea pe care le-am creat înainte să ajungă în sistem problemele. Și um, până la finele anului, începutul anului viitor, există bănci care își vor plăti aceste refinanțări pe termen lung. Și astfel vor reduce bugetul, vor reduce um, bugetul acesta pe minus al BCE-ului. Am reacționat la finele uh, lui iulie, începutul lui iulie, pe, împotriva acestei fragmentări în zona euro, care ar fi putut să ducă la o situație dezastruoasă. Și, într-o anumită măsură, de atunci încoace, am văzut niște îmbunătățiri foarte clare pe toate fronturile piețelor financiare. Aprobarea SSM-ului nu va face decât să reducă și mai mult fragmentarea zonei euro. Prin urmare, una peste alta, impresia care rezultă, cel puțin în urma celei de-a doua părți a acestui an, este că avem de-a face cu o îmbunătățire treptată a condițiilor financiare și ăsta este unul dintre motivele pentru care am observat și, sau estimăm și o începere a redresării în uh, prima parte a următorului an. Ani Podimata, acum din partea SND. Mulțumesc, Sharon, mulțumesc, domnule președinte. O scurtă clarificare întâi. Există bănci care nu reprezintă riscuri sistemice și care rămân sub supraveghere națională și aș vrea să știu dacă acestea pot sau nu să beneficieze de recapitalizarea directă prin uh, ESM. Ați menționat concluziile ultimului Consiliu European. În ciuda concluziilor ECOFIN, um, sprijinite de șefii de stat și de guvern privind Uniunea Bancară și SSM ca o prima etapă, aș spune că în ceea ce privește integrarea fiscală, deciziile au fost mult mai puțin ambițioase și întrebarea mea este dacă după părerea dumneavoastră, o uniune bancară poate să se realizeze în totalitate fără să existe o, un mecanism de împărtășire a riscurilor. Care este părerea dumneavoastră cu privire la uh, această idee care a dispărut practic din concluziile Consiliului și nu în ultimul rând în ceea ce privește Grecia, hotărârea lu luată de grupul euro. Aș vrea să vă întreb când ar trebui să ne așteptăm la implementarea din partea BCE-ului și a băncilor centrale a acestei decizii esențiale de a um, da venituri de la programul piețelor, titlurilor către aceste conturi segregate ale Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește băncile care sunt supuse supravegherii BCE-ului sau și supravegherii BCE-ului, aici conceptul este unul semnificativ. Cuvântul cheie este semnificativ. Pot să existe bănci care nu sunt neapărat bănci mari, dar ar putea să cauzeze riscuri sistemice. De aceea intră în acea categorie de 150. Dar oricum, încă o dată, nu e vorba de o cifră fixă. Poate să fie 130, 150, asta în funcție de multe variabile, printre care câte țări non-euro vor alege să se alăture sistemului. O uniune bancară fără o uniune fiscală. Uniunea bancară, am spus deja, se bazează pe trei piloni. Doi dintre aceștia nu necesită o împărtășire a riscurilor, dar al treilea, da. Acel sistem comun de garanții pentru depozite. Poți să ai o uniune bancară din perspectiva um, supravegherii și a soluționării în cazuri de probleme și se rupe legătura dintre bănci și autoritățile suverane într-o anumită măsură în ceea ce privește supravegherea. Adică, va exista siguranța că supraveghetorul central va evalua situația băncii, indiferent de unde se află acestea, și independent de presiunile politice sau supravegherea națională. Prin urmare, într-o anumită măsură, acești gen de legături se rup. Dar sigur, dacă trebuie să recapitalizezi o bancă ce nu este în programul ESM, asta deja uh, intră în bugetul național. Deci legăturile sunt rupte, dar nu în totalitate. Asta, așa văd eu lucrurile. Dar, așa cum am spus de mai multe ori, înainte să ai acest gen de, împărtăș- de abordare în comun a riscurilor, trebuie să ai o demonstrație a faptului că toate um, țările sunt gata să renunțe la parte din suveranitatea națională în ceea ce privește chestiunile fiscale și sunt gata să se conformeze la regulile care le sunt stabilite pentru a reintroduce încrederea. Și asta este o precondiție pentru o, o uniune fiscală reală. În ceea ce privește profiturile S&P BCE-ul a distribuit aceste profite uh, la băncile naționale centrale și acestea sunt uh, nu negociate, că nu ăsta e cuvântul potrivit, dar sunt uh, analizate și în funcție de legislația națională aceste, acest profit va ajunge sau nu acolo unde trebuie și Asta ține și de profitul programului. În ceea ce privește capacitatea fiscală aceasta nu a dispărut în totalitate, fiindcă se vorbește despre posibilitatea de a încheia contracte, contracte de reformă. Într-un fel, așa, capacitatea fiscală se regăsește, de fapt, în concluziile uh, summitului. Mulțumesc! Am respectat timpul. Acum, din partea TTE-ului, Diego Feo. Yeah. Sr. Presidente Eu tinha duas Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la sistemul pe care îl vom folosi pentru a ne atinge obiectivele legate de uh, deficit și de da, datorii prin cele două pachete fiscale. Acordul uh, fiscal și cel pentru creștere. Se vorbește mult despre stimulente. Și uh, despre sancțiuni. Ne dăm seama care este situația, dar um, țări precum uh, Spania și uh, Irlanda nu au, Portugalia și Irlanda, mă iertați, nu cumva au nevoie de mai multe stimulente. În ceea ce privește datoriile, în multe dintre state datoriile sunt uh, mari. Și ați vorbit despre măsurile la care am putea recurge pentru a rezolva această problemă, de exemplu, uh, fondul de răscumpărare. În acest context aș dori să vă întreb ce credeți că trebuie făcut în privința acestei datorii excesive pe care încercăm să o abordăm și uh, vreau să profit de această ocazie pentru a vă ura Crăciun fericit, un uh, an uh, nou excelent. Ați văzut că Financial Times au, consideră că um, anul 2013 va fi unul foarte bun. Domnul Draghi, da, după cum am spus, ajustările fiscale au fost inevitabile. Să nu uităm cum am ajuns în această situație. Cu siguranță că există efecte de contractare. În special, pe termen scurt, acestea sunt foarte dure. Cum le putem atenua? Ei bine, există mai multe metode. Una ar fi să ne concentrăm mai mult pe reducerea cheltuielilor decât pe creșterea impozitelor. A doua metodă ar fi să trecem la reforme structurale, sperând că va crește volumul exporturilor. Avem uh, exemple de state care au uh, redus uh, efectele ajustărilor fiscale inevitabile prin creșterea nivelului de exporturi. Și acest lucru are efecte pozitive sau ar trebui să aibă efecte pozitive asupra creării locurilor de muncă și asupra creșterii. Uh, aceasta ar fi uh, strategia cheie într-o situație pe care cu toții o considerăm uh, foarte serioasă, foarte gravă și foarte dureroasă. Nu uh, e vorba de chestiuni care ne preocupă doar marginal, e vorba de îngrijorări majore. În ceea ce privește nivelul foarte mare al datoriilor, nu există vreo uh, metodă de rezolvare a acestei probleme, o metodă uh, o, prin vreo minune. Strategiile au ca scop, până la urmă, reducerea nivelului de datorie sau nivelului de datorie raportat la PIB. Și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, urările de Crăciun. Vă doresc și eu tuturor uh, Crăciun fericit din toată inima. Vă mulțumesc. Doamna președinte, trecem acum la reprezentantul ALDE, uh, Ramon Tremosa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule Draghi. Aș avea o întrebare legată de uh, previziunile legate de Spania. Am văzut că sunteți foarte optimiști. Vă amintesc că toate previziunile uh, OECD, FMI și uh, Comisiei Europene și uh, ale mai multor bănci spaniole arată că 2014 ar putea fi anul cel mai dur de criză în Spania. S-a vorbit despre șomaj tot mai mare, scădere imensă a PIB-ului, un deficit public care nu va mai fi ținut sub control și va trebui să vedem care va fi impactul final al uh, fond, al fondurilor de salvare financiară care ne-au fost acordate. Ați spus că din 2009 nivelul de exporturi spaniole a crescut, însă vă amintesc că aceste exporturi provin din 3-4 regiuni spaniole. Eu uh, sunt uh, uh, deputat european din partea Cataloniei. Multe exporturi provin din Catalonia, însă ritmul de creștere a nivelului de exporturi a început să scadă. Aș vrea să-mi spuneți uh, cum uh, vă justificați această viziune optimistă asupra Spaniei. Um, trebuie să vă spun că previziunile nu s-au referit doar la Spania, ci la întreaga zonă euro, spune domnul Draghi. În urmă cu uh, un an, uh, ministrul de finanțe al Spaniei a venit aici, în fața Parlamentului, și a spus Spania are o economie extrem de competitivă. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu această declarație? Domnul Draghi, nu voi uh, comenta declarațiile ministrilor naționali. Pot să comentez faptele, în schimb. Um, faptele arată că um, costul mâinii de lucru a scăzut în Spania și că deficitul de uh, concurent a scăzut. Deci uh, există semne de îmbunătățire în cazul Spaniei. Într-un sens, uh, într-un fel, e absurd să nu recunoaștem că s-au petrecut niște progrese. E adevărat că în cazul Spaniei, Portugaliei și Irlandei și pentru toate statele lovite de criză, acest an a fost un an de progrese dureroase. Mulțumesc. Îmi mai rămâne un minut și jumătate. Vă voi mai adresa o întrebare. Când vorbiți despre uh, prețul mâinii de lucru, faceți distinție între sectorul public și cel privat, pentru că, dacă nu mă înșel, vicepreședintele spaniol a spus uh, că uh, bonusul suplimentar de Crăciun uh, nu va mai fi plătit funcționarilor publice, uh, publici anul acesta, însă va fi plătit anul viitor. Și reducerile salariilor au fost concentrate doar în câteva sectoare private. Domnul Draghi, acest uh, lucru legat de prețul mâinii de lucru se referă la toată economia. S-au uh, făcut reforme și pe piața muncii, fără îndoială. Uh, Cum am spus, acesta an a fost unul de progrese dureroase, dar totuși de progrese. Mulțumesc! A venit Crăciunul, să sperăm că așa este. Jean-Paul Gozes din partea PP are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, vă mulțumesc că ați revenit înaintea noastră. În Spania uh, facem și noi ca în cazul um, coridelor, așteptăm uh, sfârșitul. Ați explicat foarte clar uh, despre ce organizații va fi vorba, termenele în care se vor petrece lucrurilor, cum se va um, coopera cu organismele naționale de supraveghere. S-a spus că la nivel european um, se va instala o supraveghere care uh, va uh, compensa eșecurile uh, sistemelor de supraveghere de până acum, sistemelor naționale. Doream să vă întreb cât se poate de sincer și direct cum intenționează BCE-ul să îmbunătățească situația actuală și prin ce mijloace suplimentare doriți să sporiți calitatea supravegherii. Eh, colegul meu consideră că v-am adresat o întrebare răutăcioasă chiar acum, în pragul Crăciunului, în fine. Mi-o asum. Domnul Draghi, trebuie să vă mărturisesc că și eu îmi pun această întrebare. E o întrebare absolut normală, nu este una dură și e o întrebare la care trebuie să răspundem. Răspunsul eh, este că nu credem că ne vom descurca mai bine decât vreun uh, Um, supraveghetor național. Noi vom lucra mână în mână cu ei. Mecanismul unic de supraveghere este un mecanism în care vor acționa mână în mână BCE-ul și supraveghetorii naționali. Punctul esențial este că prin acest mecanism se vor depăși limitele naționale. Vom depăși uh, limitele și uh, gardurile care au dus la fragmentarea zonei euro. Niciodată nu uh, am pretins că BCE-ul uh, se va uh, descurca mai bine decât alții până când am dovedit concret acest lucru. Dacă Jean-Paul nu mai are întrebări, trecem la Peter Skinner din partea S și D. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte Draghi, ați fost declarat uh, omul anului Financial Times pe 2012. Așteptările sunt foarte mari în ceea ce vă privește, deși nu sunteți Superman. Ați spus că așteptăm o evaluare uh, proaspătă. Știm numărul băncilor care vor fi supravegheate, dar știm numărul băncilor care se vor califica pentru primirea de sprijin pentru uh, Uh, recapitalizare. Domnul Draghi, nu, nu cred că putem face o astfel de estimare acum, pentru că e vorba de un proces cu totul și cu totul diferit. Știm ce bănci ar putea uh, solicita uh, susținere, pentru că ele se află în anumite uh, state și ele vor uh, fi incluse în SSM, însă e foarte greu să stabilim prin ce bănci vor, solici, vor avea nevoie de recapitalizare directă prin ESM până la sfârșitul anului. Până la urmă, prin uh, mecanismul de, supra, de stabilitate se va face acest lucru și mecanismul va, va decide ce bănci primesc susținere. ESM-ul va decide până la urmă cui acordă asistență. Domnul Skinner, deci practică e, practic e dificil să facem uh, estimări, dar uh, teoretic o putem face. am o întrebare legată de economia generală. Șomajul mare și inflația mare sunt două uh, aspecte profund negative. Care credeți că este uh, rolul dumneavoastră? Credeți că uh, veți ușura situația întregii economii sau veți fi uh, perceput ca uh, omul rău care distruge vacanța tuturor prin măsurile pe care le luați? Domnul Draghi, în acest an am uh, derulat două operațiuni de refinanțare pe termen lung, am extins garanțiile și am inclus cerințele de credit pentru a ne asigura că există fonduri pentru uh, care pot fi împrumutate. Băncile, în momentul în care împrumută, generează garanții pe care le pot uh, folosi uh, pentru refinanțare prin BCE. Așadar, ratele dobânzilor sunt mici, dobânzile reale sunt negative în multe părți ale zonei euro și, în același timp, prețurile vor fi creșterea prețurilor va fi garantată prin uh, mecanismele care există. Noi cam asta am făcut până acum și avem încredere că această atitudine în politica, în politica monetară va îmbunătăți în timp situația economică. Previziunile BCE pentru întreaga zonă euro deci Ehm, au prezentat începutul unei ehm, recuperări economice în a doua jumătate a anului viitor. Peter nu mai are întrebări, spune doamna președinte. Încă un vorbitor din partea PPE, domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez și eu, eh, domnului Draghi, Crăciun eh, fericite, eh, Crăciun fericit. Sper că până la 17 uh, martie Sfântul Patrick uh, și uh, irlandezii vor avea motive de a zâmbi. Mai ales că um, reșalonarea datoriilor um, în zona Angliei va avea loc atunci, în zona Regatului Unit. Desigur că nu mă aștept să se facă brusc primăvară, dar dacă nu uh, le dăm speranță oamenilor, le vom pierde încrederea. De aceea vreau să-l întreb pe domnul Draghi următorul lucru. Domnul Schäuble, uh, ministrul german de finanțe, a scris săptămâna trecută în uh, Wall Street Journal că Consiliul de la Lisabona dacă Europa rămâne pe calea reformei, ea poate uh, ieși din criză ca uh, una dintre cele mai importante economii ale lumii. Sunteți de acord cu această declarație? Ne puteți încuraja acum înainte de Crăciun? Da, împărtășesc această opinie, pentru că zona euro uh, are cele mai bune premise la momentul actual. Dacă privim uh, la datoriile, deficitele bugetare, uh, la uh, deficitul de cont curent, la prețuri, la inflație, orice domeniu, orice sector am privi în zona euro, situație mai puțin dezechilibrată decât, major, decât în majoritatea restului lumii. Noi trebuie să avem uh, capacitatea de a uh, construi pe aceste baze solide. Trebuie ca zona euro să-și depășească fragmentarea care își izolează, izolează țările în uh, slăbiciunile lor individuale. Trebuie să facem față acestei provocări. E adevărat că în acest an am făcut progrese mari către acest obiectiv. Am corectat dezechilibrele fiscale și structurale. Am făcut progrese în privința competitivității și uh, în privința uh, euroguvernanței. Am încercat să ajungem la o uh, uniune monetară plină de înțeles și autentică. Dacă, plec, dacă analizăm însă premisele, constatăm că ele sunt bune și reprezintă un temei solid pentru atingerea obiectivului despre care a vorbit domnul, Șo domnul Șoible. Încă o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această încurajare înainte de Crăciun. Cred că e important să mai spun un lucru. Le spunem oamenilor ce trebuie să facă, însă nu le spunem de ce trebuie să o facă. Cred că dumneavoastră, ca președinte al BCE, în care v-ați descurcat foarte bine, Banca Centrală um, s-a descurcat foarte bine și a trebuit să vă facem acest compliment mai des. La nivelul dumneavoastră și la nivelul Consiliului de Ministri, la nivelul Consiliului European, trebuie să le explicăm oamenilor mai mult uh, de ce facem uh, aceste lucruri, de ce luăm aceste măsuri. Cu tot respectul, aș dori uh, să vă sugerez să vorbiți mai mult despre motivele pentru care luați măsurile pe care le luați și vă mulțumesc pentru răspuns mulțumesc pentru aceste cuvinte foarte amabile și vă mulțumesc pentru că ne-ați propus să explicăm mai mult uh, acțiunile noastre. Vom ține cont de uh, sugestia dumneavoastră. Mulțumesc. Very much. that, uh, Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta încheiem acest dialog monetar. Următorul este programat pentru 18 februarie. Vă rog să nu plecați cu toții, pentru că ni se va alătura uh, domnul ministru Șarli la finalul uh, președinției cipriote la 17.30. Celor care pleacă, mâine nu ne întâlnim aici, ci la 2Q2 nu uitați asta, pentru că uh, aici va avea loc conferința președinților. Deci mâine dimineață 2Q2. Avem o pauză mică de 5 minute. Okay, so we are now... Uh, în regulă, spune doamna președinte. Trecem la următorul punct de pe ordine de zi și anume uh, schimbul de opinii și dialogul economic cu președintele Consiliului ECOFIN, domnul Vasos Șiarli, și vom continua în mod obișnuit. Îi voi da cuvântul domnului Șiarli pentru aproximativ 10 minute și apoi vom uh, avea sesiunea de întrebări și răspunsuri uh, de, 5 minute, de câte 5 minute. Domnule ministru, aveți cuvântul. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș dori să încep printr-o declarație, și anume Uniunea Europeană este în continuare cea mai mare piață comună, iar euro este în continuare o monedă de rezervă puternică, chiar într-o perioadă de creștere scăzută și criză financiară. Conform previziunilor din septembrie a OECD și a previziunilor Comisiei de luna trecută, cele mai mari trei economii din zona euro, Germania, Franța și Italia, au o creștere economică negativă în a doua parte a anului, din păcate. Acest lucru înseamnă previziuni slabe pentru uh, tendința în domeniul șomajului, mai ales în domeniul șomajului în rândul tineri, tinerilor, pe care este foarte ridicat în ultimii ani acesta este unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale crizei actuale în Uniunea Europeană. Criza persistentă în Uniunea Europeană are efecte adverse asupra încrederii în domeniul afacerii, în, afacerilor în general. Acest lucru afectează perspectiva de creștere Um, în Uniunea Europeană. De aceea este foarte important să găsim soluții la criză. Multe state membre au implementat reforme structurale semnificative, însă există în continuare uh, o serie întreagă de provocări. Cu toții suntem conștienți că câștigurile din urma uh, reformelor structurale se arată pe termen mediu și că vor avea efecte pozitive asupra întregii uh, economii a Uniunii Europene. De asemenea, rezolvarea uh, problemelor în domeniul bancar este esențială pentru a crea fi uh, consolidare fiscală inteligentă. Uh, pare o cheie pentru recuperarea economică în Uniunea Europeană. Dați-mi voie să vă prezint situația, rezultatele Consiliului de, de săptămâna trecută. Consiliul European a căzut de acord asupra unei foi de parcurs pentru uh, uh, Uniunea Economică și Monetară bazată pe o mai bună integrare și o, mai, uh, și o, consolid, o solidaritate aprofundată. Este important să se spargă uh, legătura între bănci și datoria suverană. În urma declarațiilor uh, din octombrie și a concluziilor Consiliului din octombrie cu privire la cadrul de operare ar urma foarte rapid în primul uh, semestru al lui 2013 să se ia decizii, astfel încât mecanism, în momentul în care mecanismul european de, uh, de stabilitate este pus, în, pus pe picioare, el să poată Uh, ajuta la recapitalizarea băncilor direct. Scopul este să, obiectivul este să trecem la un obiectiv, la un mecanism unic de supraveghere, de asemenea și la un uh, mecanism unic de soluționare a litigilor. În acest scop, Comisia va propune în 2013 uh, un, o serie de prevederi uh, care ar urma să fie examinate de către colegiuitori uh, cât se poate de rapid, urmând să fie adoptat până la finale, finalul acestui mandat. Acesta ar trebui să creeze un cadru eficient pentru pro, protecția instituțiilor financiare, dar și a a uh, consumatorilor și a cetățenilor. Pentru a asigura creșterea economică, competitivitate și ocupare în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro, sau vor fi uh, Uh, discutate o serie întreagă de alte subiecte în Consiliul din uh, iunie 2013. Aceste aspecte țin de coordonarea reformelor naționale, dimensiunea socială a uh, Uniunii Banc- Monetare și economice, de asemenea mecanism de, mecanisme de solidaritate și măsuri pentru a aprofunda piața unică și pentru a o proteja. De-a lungul acestui proces, legitimitatea democratică va fi asigurată. O mai bună integrare a, um, a creierii politicilor uh, trebuie să uh, se facă numai cu ajutorul Parlamentului European noi mecanisme se vor crea pentru a îmbunătăți nivelul de cooperare între Parlamentul Națion Parlamentele Naționale și Parlamentul European, conform articolului 13 din uh, tratatul referitor la uh, cooperare și gu uh, guvernanță. Parlamentul European și Parlamentele Naționale împreună vor cădea de acord asupra Uh, organizării unei conferințe a reprezentanților uh, lor pentru a discuta aspecte ce țin de Uniunea Economică și Monetară. În ceea ce privește Grecia, Eurogrupul și, uh, de curând, Consiliul au căzut de acord să modifice calea de ajustare fiscală, inclusiv corectarea deficitului până în 2016 cu două Cu procente. De asemenea, s-au stabilit obiective pentru 2013-2016 și măsuri pentru a reduce datoria la un nivel durabil până în 2020, până la 124% din PIB. Salutăm aceste noi evoluții, inclusiv rezultatul pozitiv al uh, operațiunii de răscumpărare a datoriei. Guvernanța economică și pachetul celor două măsuri, two-pack. Cu bucurie vă spun că aproape am ajuns la un acord cu privire la pachetul celor două măsuri. Aș dori să mulțumesc raportorilor și echipelor de negociere pentru eforturile foarte mari depuse și pentru disponibilitatea la compromis care ne-a permis să, aproape, să închidem aproape uh, dosarul. Dosarul Gozes este închis. În cazul Ferreiro rămâne un punct deschis și anume cauza de revizuire uh, și în legătură cu aceasta declarația din partea Comisiei referitoare la foaia de parcurs pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Am fi preferat să încheiem acest dosar în totalitate, însă recunoaștem că este foarte dificil să găsim teren comun uh, și un acord referitor la obligațiunile europene sau Fondul European de Răscumpărare a Datoriilor. De asemenea, există aspecte juridice referitor la uh, Uh, ceea ce se poate face pe baza tratatelor actuale și ce nu. Drept urmare, Consiliul de săptămâna trecută a ajuns la concluzia că este nevoie de mai multă muncă, de mai multe eforturi în aceste domenii. De aceea, președintele Consiliului European, împreună cu președintele Comisiei și consultându-se cu statele membre, va prezenta Consiliului din iunie 2013 posibile măsuri uh, și un proiect de foaie de parcurs uh, cu privire la mai multe subiecte, inclusiv un mecanism de solidaritate. Ar fi prematur să ne complacem și să um, anticipăm rezultatul unor consultări ce urmează să aibă loc. În 28 noiembrie, Comisia a publicat așa numitul blueprint și împreună cu o declarație cred că vom ajunge la un acord uh, total. Cred de asemenea că încă o dată vom putea cădea de acord asupra faptului că metoda comunitară poate funcționa. În ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere, aș dori să spun câteva lucruri despre acest uh, mecanism. După cum știți cu toții, uh, acordul de la Consiliul ECOFIN de săptămâna trecută nu a venit cu ușurință. A venit după o sesiune de 15 ore și o diversitate foarte mare de, de subiecte abordate și discutate. Acordul respectă cele cinci principii cheie stabilite de Consiliul European. Și anume, separarea clară însă uh, între funcțiile de politică monetară și supraveghere, apoi uh, tratamentul echitabil a statelor din zona euro și din afara acesteia care participă la acest mecanism, 3. Măsuri de responsabilitate, 4. Uh, mecanismul se va baza pe cele mai ridicate standarde de supraveghere bancare și BCE va coordona supravegherea tuturor instituțiilor de credit într-un mod diferențiat și va efectua supravegherea directă a celor mai importante bănci din statele membre participante. Și în, al cincilea principiu, o soluție acceptabilă și echilibrată referitoare la modul de vot și de luare a deciziilor în Autoritatea Bancară Europeană. Pentru Consiliu a fost crucial ca uh, principiile pieței unice să fie respectate uh, în totalitate. De asemenea, am vrut să ne asigurăm că crearea mecanismului unic de supraveghere, de supraveghere nu afectează echilibrul uh, competențelor între autoritățile naționale și Autoritatea Bancară Europeană. Această parte a drumului a fost parcursă. Drept urmare, putem să lucrăm împreună la consolidarea cadrului de supraveghere. Sunt convins că următoarele consultări referitoare la mecanismul unic de supraveghere vor duce la un acord referitor la o supraveghere la cel mai înalt nivel. Având în vedere evoluțiile din ultimii ani, suntem cu toții de acord că acest lucru este foarte important. CRD4, directiva referitoare la cerințele de credit. Concluziile Consiliului uh, din octombrie um, ne-au permis să continuăm uh, în acest domeniu. Este vorba mai ales la acordul viitor referitor la directiva revizuită CER de 4 în timpul președinției cipriote. Împreună am făcut progrese semnificative în ceea ce privește acest pachet legislativ. Negocierile viitoare se vor uh, concentra asupra unui număr limitat de aspecte nerezolvate. Acest acord este însă uh, va putea fi obținut, chiar dacă mai este uh, puțin de lucru la el. Astăzi nu voi face comentarii referitor la acest lucru, pentru că uh, discuțiile trebuie să aibă loc în cadrul trialogului. Dați-mi voi încă o dată să subliniez și voi fi atât de îndrăzneț încât să uh, mă adresez colegilor uh, irlandezi. Este un uh, dosar uh, căruia Consiliul i-a oferit cea mai mare atenție. Mă refer la Consiliul din 13-14 decembrie, care a reiterat importanța unor, unui set de reguli unitar. În ceea ce privește uh, CRS 3, mă bucur că am ajuns la un acord referitor la directiva referitoare la agențiile de notare, de rating. Am început trialogurile la începutul președinției, negocierile au fost, uh, au fost uh, au fost dure, dar uh, mă bucur că am ajuns la acest acord. De asemenea, aș dori să subliniez mai ales prevederile la care s-a ajuns referitoare la ratingurile datoriei suverane, de asemenea și răspunderea civilă a agenților de rating. Toate regulile referitoare la informare duc la o mai bună transparență a procedurilor de rating și ajută la reducerea dependenței exagerate a piețelor uh, de aceste uh, agenții. Nu în ultimul rând, salut acordul atins la, cu Parlamentul referitor la fondul de antreprenoriat social și capital de risc și fondul referitor și la uh, acordul referitor la capital de risc. Taxa pe tranzacțiile financiare. În numele președinției cipriote aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru atenția continuă ar, ar, arătată față de acest subiect. Sunt conștient de interesul uh, de foarte mult timp al Parlamentului pentru acest subiect. Mă fac referire la sistemul, la raportul doamnei Ani Podimata, adoptat în mai al acestui an și rezoluția legislativă adoptată săptămâna trecută în iunie și iulie, Consiliul a pus bazele pentru utilizarea uh, procedurii de cooperare consolidată care ar permite statelor membre care doresc să introducă o taxă pe tranzacțiile financiare să uh, continue pe această cale. 11 state membre au ales să participe la cooperarea consolidată în această etapă și cel puțin încă unul um, are în vedere această posibilitate. Comisia a depus propunerea la Consiliu pentru a permite cooperarea consolidată. Președinția a analizat cu foarte mare atenție această propunere. Sunt recunoscător Parlamentului că um, și-a dat acordul săptămâna trecută pentru a continua cu cooperarea consolidată. Acum Consiliul trebuie să ia pași pentru finalizarea discuțiilor pentru autorizarea așadar a cooperării consolidate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, domnule ministru. Trebuie să vă mulțumesc și pentru faptul că am și pentru raportul de sinteză și cred că ați reușit uh, pentru prima dată să, respect, să recunoașteți importanța raportului Gozes referindu-vă și la uh, rezoluția din 26 octombrie 2012. Vă mulțumim că ați recunoscut rolul Parlamentului Trecem acum la întrebări, iar uh, în primul rând uh, cuvântul îl are Jean-Paul Gozes în numele PPE. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă, domnule ministru. Dat fiind că e seara și suntem între noi, o să putem vorbi direct și simplu. Chiar dacă nu există un număr mare de deputați, cei care sunt prezenți astăzi sunt cei care au lucrat cu președinția cipriotă ceea ce dovedește că ne-ați făcut o impresie puternică și iată că am venit astăzi aici să vă ascultăm. Asta în primul rând. În al doilea rând, am fost uh, încântat și domnul raportor vă va spune acest lucru, că v-am ajutat să vă puneți în Parlament al treilea regulament privind agențiile de credit și în ceea ce privește acel TUPEC, ați spus și dumneavoastră că ne apropiem de final și în ceea ce ne privește, cel puțin lucrurile chiar s-au finalizat. Și aș vrea să vă spun în ce măsură colaboratorii dumneavoastră, după o perioadă de probă, nu o să spun chiar de la început, dar după o perioadă de probă, demarajul a fost un pic mai dificil, fiindcă trebuia să ne obișnui, să vă obișnuiți și dumneavoastră la o președinție într-o perioadă de criză, perioadă dificilă, a fost și nevoia de a ajunge la o poziție comună, dar după acest început mai dificil, lucrurile s-au aranjat foarte bine și au fost accelerate așa cum trebuia pentru a ne permite să avansăm pe aceste dosare și pe altele. N-am neapărat o întrebare cu privire la viitor, ne-ați spus care sunt sarcinile care ne așteaptă, ne-ați menționat deciziile ECOFIN. Aș vrea să vă întreb ce lecție uh, ați tras, ce învățământ ați tras din uh, președinția cipriotă și cum veți încerca în anii următori să transmiteți statelor membre ce înseamnă cu adevărat negocierea cu Parlamentul European. Colaboratorii dumneavoastră cred că de-a lungul discuțiilor au înțeles până la urmă că această decizie nu înseamnă o ascultare politicoasă din partea Consiliului a propunerilor Parlamentului, ci e vorba de o negociere în adevăratul sens al cuvântului. Nu negociem pe fiecare rând, sigur, dar negociem pe ansamblu și nu e vorba doar de a ne asculta politicos, ci trebuie să facem încercări de a ne înțelege și de a negocia concret. De asta vă întreb uh, cu ce experiență ați rămas în urma acestei proceduri și dacă vă gândiți ca în următoarele întâlniri ale Consiliului să folosiți această experiență în încercarea de a îmbunătăți relațiile dintre Consiliu și Parlament. Vă mulțumesc dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră pentru ce ați făcut în acest semestru. Mulțumesc, dori să răspundeți? Am să răspund acum. Da, poate ar fi o idee mai bună, spune domnul Charlie, să ascultăm întrebările și apoi să răspundem. Doamna Bowles, nu avem timp uh, să răspundem după fiecare întrebare. Vă mulțumesc în primul rând pentru cuvintele amabile și comentariile pe care le-ați avut cu privire la progresele făcute, mai ales uh, cu privire la dosarele pe care le-am uh, încheiat. Important de menționat aici este faptul că nu vorbim doar de noi, ci vorbim de toți noi și dumneavoastră care au uh, facilitat încheierea acestor dosare și cred că lecția pe care trebuie să o învățăm cu toții de aici e că, iată, așa lucrurile pot să fie finalizate și asta e calea de urmat de Europa. Trebuie să lucrăm împreună și deși am avut un început mai dificil, așa cum ați spus și dumneavoastră, aveți dreptate, pe durata procesului am reușit să ne regăsim și am dovedit acest lucru prin uh, negocieri, printr-o comunicare directă și cu toții am uh, clarificat faptul că dacă vrem ce e mai bun pentru Europa și facem eforturi în acest sens, multe vor fi realizate. Și toate dosarele rămase deschise care vor fi preluate de următoarea președinție, cea irlandeză, vor continua să evolueze exact cum am făcut și noi la rândul nostru când am preluat dosare de la președinția daneză și așa mai departe. Ăsta e rolul pe care trebuie să-l uh, îndeplinim până la urmă. Să facem totul pentru Europa. Și dacă ne uităm uh, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, vedem, vedem că exact așa stau lucrurile. Tot ceea ce Uniunea Europeană și-a stabilit să reușească, a reușit cu răbdare, cu perseverență, Poate că au fost situații în care unele lucruri au fost făcute în pripă, pentru că a fost nevoie să acționăm rapid. Și mă bucur să spun, de exemplu, că mecanismul unic de supraveghere, care a fost practic un exercițiu uh, pentru care am avut doar șase luni la dispoziție, s-a dovedit a fi un instrument util pentru Europa, ba chiar unul esențial și cu cooperarea de care, pe care am avut-o din partea statelor membre, am reușit să ajungem la acest rezultat bun, salutat de toată lumea săptămâna trecută după o discuție maraton și sunt sigur că și următorul pas va fi la fel de reușit în discuțiile cu Parlamentul European. Prin urmare, ce e de învățat de aici este că trebuie să negociem cu adevărat și să comunicăm uh, clar între noi. Tratatul de la Lisabona și procedura de codecizie nu sunt inutile. S-au făcut multe progrese datorită acestor noi schimbări, datorită rolului extins al Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc, Elisa Ferrer, acum din partea SND. O să vorbesc în engleză, fiindcă cred că e mai ușor pentru toată lumea. Aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. După cum știți, eu am fost uh, implicat, implicată în pachetul cu două măsuri în mod special și aș vrea să mă alătur celor spuse de domnul Gozes. Și vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, pentru răbdare, pentru modul în care am lucrat cu oamenii dumneavoastră și am reușit să facem progrese. Speranța noastră a fost să uh, se ajungă la o în finalizarea dosarului sub președinția cipriotă, dar dacă acest lucru nu e posibil, putem spune oricum că ne-am apropiat foarte mult de final și că mai e nevoie de câteva ajustări finale, niște considerente, clauze de revizuire, împreună cu o declarație clară din partea Comisiei. Nimeni nu vrea să fim uh, iraționali sau irresponsabili, dar trebuie să vedem cum se rezolvă problema datoriilor acumulate în țările membre la nivelul băncilor. Problema asta trebuie să fie abordată și trebuie să găsim o soluție. Nu să o lăsăm deoparte. Uh, împreună cu solicitarea noastră ca um, să se creeze mecanisme care să ajute țările să compenseze aceste diminuări, să zicem, ale mecanismului economic. Și există o serie de elemente care pot să stimuleze într-o oricare măsură creșterea în zona euro. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc, să vă spun că salutăm progresul pe care l-am realizat împreună și acum că ne apropiem de ultimele etape ale președinției cipriote și că puteți uh, cu mai mare ușurință să uh, faceți socoteala acțiunilor, aș vrea să mă refer la câteva aspecte pe care le-ați menționat în prezentarea dumneavoastră. Un aspect de bază aș vrea să spun. Cum abordați în ECOFIN nu nevoia unor reforme structurale, ci o chestiune foarte simplă când recomandați și vorbim uh, în, din interiorul semestrului, deci vorbim de o procedură nouă, adică se fac recomandări țărilor. Deci, când faceți astfel de recomandări și țările aleg să nu le respecte, vor avea probleme, există un um, regim de sancțiuni pentru aceste țări. Și care este răspunsul intern la nivelul ECOFIN având în vedere că toate previziunile pe care le-ați făcut împreună cu acele recomandări uh, sunt absolut contrazise de informații concrete pentru Grecia și vă dau cifre, nu idei. În 2011, Creșterea estimată pentru Grecia a fost 0,7. În același an s-a ajuns la minus 6,9. În 2012, previziunea a fost 1,1 și am ajuns, sau oricum vom ajunge la minus 6. În cazul Portugaliei, care a urmărit aceeași rețetă, Previziunile pentru 2011 au fost o creștere de 0,7 situația finală a fost minus 1,7 pentru 2012, anul acesta deci. Previziunea a fost un plus, plus 0,8. Rezultatul final va fi la minus 3,3. Pentru zona euro avem o previziune de creștere anul acesta de plus 0,5. Și iată că ne apropiem de sfârșitul anului și avem minus 0,4. Deci când aveți de-a face cu țări care urmează rețetele date de dumneavoastră, mă refer la semestru, urmează recomandările date, mă refer la niște țări specifice, dar lucrul acesta e valabil pentru toată lumea. Le-ați spus, trebuie să urmați aceste recomandări și o să fiți sancționați dacă nu faceți. Da, vă întoarceți puțin la calitatea recomandărilor făcute în Consiliu, având în vedere situația concretă? Nu mă refer la dumneavoastră personal, dar din experiența pe care o vezi la Ecofen, se discută despre așa ceva la Ecofen? Uh, analizați puțin lucrurile și vă întrebați, dar de ce n-a funcționat? Sau insistați să credeți că funcționează chiar dacă se face ceva, se așteaptă un rezultat? și până la urmă rezultatul e de 3-4 ori mai rău decât s-a prevăzut inițial. E o chestiune foarte importantă. Nu poți cere cetățenilor să facă sacrificii, sacrificii serioase, fiindcă fac sacrificii ca să ajungă la un rezultat și nu se ajunge nici măcar aproape de rezultatul respectiv. De aceea, în genul acesta de întâlniri așa între prieteni, îndrăznesc să ridic o astfel de întrebare, fiindcă vreau să văd, să înțeleg cum vede COFIN aceste chestiuni și uh, care este linia de raționament a cofinului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebarea uh, foarte sinceră și simplă și directă. Da, aveți dreptate. Tot ceea ce a spus dumneavoastră e corect. E aproape jenant să faci previziuni de genul acesta și să ajungi la rezultate care sunt așa de departe de estimări și previziuni. Pe de altă parte, situația aceasta reflectă foarte clar mediul instabil în care ne situăm în prezent și acest lucru nu face decât să consolideze rolul pe care Comisia, Consiliul, Parlamentul trebuie să îl aibă în rezolvarea situației. Trebuie să acționeze repede și rapid ca să găsim răspunsuri la toate aceste întrebări. Sigur că e adevărat, e aproape jenant să vezi aceste abateri așa de mari de la cifrele aproape pozitive pe care le-am estimat și să vedem că se ajunge la niște rezultate negative așa de mari. Pe durata președinției Cofinului am reușit să adun un pic de experiență care m-a învățat un lucru. Dacă 27 miniștri de finanțe se pot reuni și pot să abordeze și să discute aceste chestiuni, sunt sigur că până la urmă vor găsi răspunsul. Și dacă s-au făcut greșeli, și e probabil că s-au făcut greșeli, greșeli care pot să fie, ă, greșelile acestea pot fi corectate în avantajul cetățenilor europeni în timp. Și să recunoști că s-a făcut în greșeală, că s-a făcut o previziune, că va exista o creștere de plus 0,5 și în loc de asta ajungi la un deficit de 1, 2, E foarte grav, dar cred că putem învăța din acest proces și cred că ce ne-a învățat Europa, una dintre multele lecții pe care le-am învățat, este că dacă ne acceptăm greșelile, putem învăța din asta. Și cred că exact asta va face Ecofin. Mulțumesc! Vreau să vă urez un Crăciun fericit și un an bun și sper că genul acesta de abordare să fie abordarea generală în ECOFIN în următorul semestru și în următorul an, fiindcă de asta are nevoie Europa și încă foarte repede. Altfel, o să ne lansăm în ideologii goale, o să pierdem logica, și eu, ca economist, cred în cifre obiective și îmi place să am încredere în modele și dacă ele nu funcționează, cred că e bine să le corectăm și să le recalibrăm. Dacă nu funcționează și nu le recalibrezi, n-ai cum să insiști cu aceeași rețetă, nici măcar politic. Vreau și eu să vă mulțumesc și să vă fac urări bune de Crăciun dumneavoastră și tuturor celor din Parlament. Și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru comentariile pe care le-ați făcut, foarte amabile cu privire la progresele înregistrate sub președinția noastră, pe care le apreciem foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim pentru răspunsul pe care l-ați dat întrebării Elisei, care a fost uh, în mod plăcut, sinceră. Până la urmă, uh, suntem acum într-un teritoriu aproape necunoscut și e dificil uh, să știi cum să uh, intervii, dar sigur că e adevărat, n-are rost să insiști cu un răspuns greșit. Ole Schmidt, acum din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă mulțumesc în numele liberalilor și democraților pentru ambițiile președinției dumneavoastră în ultimele șase luni. Cred că toată lumea trece prin astfel de situații, începuturi mai grele, dar până la urmă e bine că lucrurile se redresează. Aș vrea să încep cu câteva observații referitoare la ce nu s-a făcut. Eu sunt responsabil de directiva privind schema investițiilor. Nu s-a întâmplat nimic acolo de când am votat-o anul trecut și cred că Sigur, am putea spune că e un lucru neînsemnat, dar eu nu sunt de acord, fiindcă, după părerea mea, e nevoie de creșterea investițiilor în Europa și pentru asta e nevoie de sisteme care să stimuleze investițiile private. În al doilea rând, cred că nu ați avut dreptate în ECOFIN pe această chestiune referitoare la echilibrul de gen în BCE. Nu pot să spun că o să vă bântuie problema asta, dar în orice caz o să se regăsească printre uh, responsabilitățile care revin BC-ului problematic. Și asta e păcat. Știu că nu e vina dumneavoastră, dar am vrut să subliniez și acest lucru. Bun, am trei întrebări acum. Secretarul general ESM, domnul Klaus Regli, a spus astăzi sau ieri într-un interviu, într-un ziar din Germania, că uh, criza va trece în 2-3 ani. Țările își vor reveni și că în 2-3 ani vor fi din nou pe calea cea bună. O abordare destul de optimistă, aș zice. Uh, ascultându-vă pe dumneavoastră, aș zice că nu sunteți la fel de optimist. De ce credeți că Klaus Relling e așa de optimist? Apoi, în ceea ce privește SSM, există țări care sunt în mecanism, care sunt pe jumătate și altele care nu sunt deloc. Sigur, putem spune că e începutul la ceva bun și cred că așa vrem să o interpretăm cu toții situația. Dar putem spune și că e începutul unui lucru rău și anume a unei adânciri în decalajul dintre zonele Europei. Poate puteți să comenta puțin uh, cu privire la discuțiile în ECOFIN. Se consideră că s-au regăsit aceste chestiuni în discuțiile din ECOFIN? Aș vrea să ne spuneți fiindcă nu vorbim doar de o uniune bancară, vorbim despre ceva care va respect, reprezenta baza viitorului în Europa. Și ultima întrebare referitoare la Letonia. Ați discutat despre Letonia și despre posibilitatea ca acestea să se alăture zonei euro anul viitor sau dacă nu la începutul ianuarie 2014? Mulțumesc! Vreau să clarific pentru domnul ministru. Tocmai ați ascu, auzit um, raportorul pe dosarul pentru compensații pentru investiții. Am uh, votat poziția în prima lectură în Parlament, însă nu cred că s-a ajuns uh, undeva cu asta în Consiliu. O să încep în ordinea inversă cu întrebările dumneavoastră. Letonia. Din câte știu, la nivel ECOFIN nu s-a discutat acest subiect. Nu s-a discutat dacă Letonia se va alătura zonei euro. Cel puțin nu s-a discutat asta sub președinția noastră. aici nu mi-a fost deloc greu să vă răspund. În ceea ce privește situația referitoare la SSM, și țările care sunt înăuntru sau în afara mecanismului. Da, e un subiect care necesită foarte mult echilibru. Nu vorbim de un mecanism pentru unii sau pentru alții, cei care sunt în el sau în afara lui. E pentru toată lumea. Sistemul trebuie să fie uh, stabilit în, ter- în linii mari chiar s-a și uh, făcut acest lucru. Am stabilit că trebuie să existe un mecanism unic care să funcționeze pentru toată lumea, fie că sunt în sau în afara zonei euro. Deocamdată, din câte știu eu, mecanismul acesta uh, se dovedește satisfăcător pentru ambele părți și de aceea, după o discuție îndelungată s-a stabilit că e posibil și că e fezabil, dar mai rămân încă multe lucruri de făcut. Raportul comisiei a acoperit multe domenii, multe garanții care sunt necesare pentru toată lumea însă mai rămân multe de făcut pentru a ne asigura că detaliile există și știm cu toții că problemele apar când ajungi la detalii. Toți cei implicați în întâlnirea ECOFIN au dat dovadă de bună credință și cred că dacă această bună credință va continua, lucrurile vor fi rezolvate așa cum trebuie și nu o să fie poziții diferite Uh, și vom găsi soluții care să mulțumească pe toată lumea. Și ajung la prima dumneavoastră întrebare referitoare la comentariile făcute de Klaus Reckling. După cum știm, e o persoană foarte serioasă, care are o imagine foarte bună, foarte capabil. Îi respect optimismul și mi-ar plăcea să cred că, da, știe mai multe decât mulți dintre noi. Și de aceea mi-ar plăcea să mă alătur optimismului său. doi trei ani s-ar putea să fie necesar pentru a ajunge la faza de relansare economică. Sigur că perioada pe care am traversat-o în ultimii 3-4 ani la nivel internațional o să rămână în istorie ca una dintre cele mai problematice perioade din istoria globală a finanțelor lucru care evident va duc, a dus la niște dezechilibre sociale destul de nefericite. Klaus Reckling a menționat această cale ce a trebuit să fie urmată, e adevărat, dar cred că până la urmă o să vedem luminița de la capătul tunelului. Europa a lucrat, a făcut eforturi în mod concret și constant pentru rezolvarea tuturor problemelor și poate cândva în viitor alte continente, alte zone ale lumii o să se aplece asupra celor făcute de Europa pentru a face față acestor probleme, aceste deficiențe de sistem și o să ne copieze modelul. Fiindcă, iată, noi suntem pionieri în acest domeniu și poate Klaus Renkle va fi menționat ca cel care, într-adevăr, a promovat pentru prima dată aceste soluții și a prevăzut sfârșitul acestei perioade problematice. Apoi, ați spus, v-ați referit la situația investițiilor. protecția investitorilor. Schema de compensare a investitorilor are legătură cu schema de garantare a depozitelor, sigur. care au legătură cu dosarul privind gestionarea crizei în analiză în prezent. În primul rând, trebuie să se înregistreze progrese în dosarul privind gestionarea crizei și doar după aceea o să putem vedea progres și la nivelul schemei privind compensarea investitorilor. Thank you very much. Uh, next on the list uh, for the EPP is Roddy Kretzer. Uh, Roddy Kretzer de la PPE are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, având în vedere uh, cele pe care le-ați spus dumneavoastră astăzi și în legătură cu intervențiile anterioare ale colegilor mei, am o întrebare pentru dumneavoastră legată de programul de ajustare bugetară. Ați răspuns direct sau uh, indirect uh, la întrebarea legată de concluziile care se pot trage pe ca urmare a unei uh, bune programări acestor, um, bune planificări acestor programe și la punerilor în aplicare. Iată ce vreau să vă întreb. La Ecofin se poartă discuții în privința rezultatelor care pot fi uh, atinse În ceea ce privește armonizarea fiscalității, președinția cipriotă ne poate spune câte ceva în legătură cu acest subiect? Ați făcut progrese? Pe de o parte, există o nevoie de coordonare, de armonizare a fiscalității, însă, pe de altă parte, constatăm că avem o pârghie de creștere. Constatăm, de exemplu, că există nevoia de uh, 10% de, creș- impozit, de creșterea impozitelor cu 10% pentru întreprinderi, pentru a relansa economia. Ce, cre- ce părere aveți? La nivelul ECOFIN nu, răsp- nu discutăm astfel de detalii legate în special de impozitare în anumite state membre. În general, chestiunile fundamentale discutate la ECOFIN este modul în care putem oferi asistență uh, Uh, țărilor care fac parte din program. În cazul Portugaliei s-a primit un program uh, în urmă cu uh, ceva vreme. El cuprinde evaluări trimestriale la care se um, măsoară progresele, se fac ajustări, se oferă măsuri de relaxare, se solicită măsuri suplimentare iar aceste chestiuni sunt uh, discutate la nivelul troicăi, în primul rând, și ajung la ECOFIN pentru aprobare. Nu ECOFINul este cel care uh, inițiază discuțiile pe tema impozitării pe care ați menționat-o dumneavoastră. În cazul Ciprului, care era încă în curs de pregătire și de uh, Uh, convenirea unui memorandum de înțelegere și chiar s-a ajuns la un acord în privința acestuia. Un singur element este încă în discuție. Așteptăm un raport al experților pentru a putea încheia și acel punct. Uh, Așa, niciun, nicio problemă de acest tip nu a fost discutată la nivelul ECOFIN. Doamna președinte, mulțumesc. Leonardo Domenici de la SND. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vorbesc în limba italiană. Așa cum ați spus dumneavoastră, domnule ministru, cred că experiența agențiilor de rating, așa cum a spus și domnul Gozes, a reprezentat un moment semnificativ și foarte important al activității președinției cipriote. Au existat niște momente dificile. În parte, acestea au fost depășite, dar nu despre asta vreau să vorbesc și nici despre conținutul acordului la care s-a ajuns în urma unor negocieri lungi și foarte dificile. Foarte scurt, aș vrea să am câteva observații cu privire la modul în care lucrează Consiliul. Aș vrea să vorbesc despre funcția și rolul Consiliului și să vă pun o întrebare și să vin și cu o propunere. O să vă fac chiar mm, acum propunerea. Pornind de la experiența uh, rezultată în urma negocierilor pentru agențiile de credit, ar putea președinția cipriotă să lase următorilor președinții și Consiliului în general o poziție critică cu privire la modul în care această, s-a desfășurat această experiență de lucru? În primul rând, mă refer la ceea ce am numit modul de lucru al Consiliului. Există o anumită lipsă de transparență, opacitate chiar. Există cereri privind uh, transmiterea voinței politice în interiorul Consiliului. Adică cine hotărăște pozițiile care trebuie să fie luate în relațiile cu celelalte instituții și aici mă refer la Parlamentul European experții, diplomații, uh, reprezentanții guvernelor? Și apoi, există și o problemă de comunicare externă. Cum comunică Consiliul? Există o problemă cu traducerea? Întreabă domnul Domenici. Prin urmare, o problemă care se referă în general la posibilitatea de a derula mai bine și într-un mod mai transparent sarcinile Consiliului pe baza acestei experiențe specifice rezultate în urma acestor negocieri concrete privind agențiile de rating. Părerea mea este una foarte radicală în ceea ce privește rolul Consiliului. Eu cred că acesta este principala barieră în calea integrării europene. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Vreau să vorbesc despre modul în care funcționați dumneavoastră pe baza unor experiențe specifice. Și a doua întrebare se referă la chestiuni pe fond în ceea ce privește agențiile de rating. Am avut o întâlnire foarte pozitivă de altfel și concretă cu reprezentantul președinției cipriote, ambasadorul Corneliu, și ne-am pus aceeași întrebare, și eu și eu, ambasadorul, reprezentantul dumneavoastră de ce, în ceea ce privește agențiile de rating, e așa de dificil să lucrez cu guvernele europene, având în vedere că exact acele guverne, în anumite momente, s-au dovedit a fi foarte critice față de agențiile de rating și în momentul în care a fost nevoie să se ia niște hotărâri importante cu privire la aceste agenții, tot aceleași guverne au fost cele care au tras frâna de mână și în anumite momente am avut dificultăți chiar mari să ducem negocierile mai departe. Având în vedere această situație și experiență specifică, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, președinția cipriotă ar putea să lase o anumită uh, poziție, o anumită moștenire, să spunem, Consiliului, celor care vor veni după dumneavoastră, ca să se corecteze anumite probleme în modul în care funcționează Consiliul? Mai ales în ceea ce privește concret situația acestor agenții de rating. Mulțumesc! Um, I know the, um, the point of view and uh, Cunosc uh, acest punct de vedere în ceea ce privește rolul Consiliului. Vă dați seama uh, însă că președinția primește mandatul de la statele membre. diplomații primesc instrucțiunile de la guvernele lor și, prin urmare, președinția este doar coordonatorul uh, statelor membre, nimic mai mult. Dacă întrebarea dumneavoastră se referea la legitimitatea democratică în procesul decizional, răspunsul este că suntem convinși că mecanismele puternice de legitimitate democratică sunt necesare. La Consiliul European din decembrie s-a convenit ca statele membre să își implice în mod adecvat parlamentele naționale în procesul de integrare uh, suplimentară a uh, politicilor uh, fiscale și naționale. În conformitate cu articolul 13 al Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța și în conformitate cu protocolul numărul 1 la uh, tratate, cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European va fi consolidată. Prin urmare, ține de Parlamentul European și de Parlamentele naționale să stabilească modul în care își organizează comunicarea atunci când se uh, discută probleme precum Uniunea Monetară. Eu spun că, într-adevăr, uh, mai e mult de lucru în procesul de comunicare între, toate, între toți actorii implicați uh, pentru a ne asigura că abordarea se face în mod legitim și democrat. Dar vă respect opiniile personale cu privire la Consiliu. Mulțumesc. Nu mai dorește niciun uh, deputat european să ia cuvântul acum, așa încât îi voi da cuvântul domnei Ani Podimata din partea SND. Mulțumesc, uh, Sharon. Domnule ministru, uh, îmi puteți răspunde în engleză, dar avem foarte rar un reprezentant grec care vorbește limba greacă în reprezentantul Consiliului, așa încât, dacă îmi permiteți, o să vorbesc în limba mea maternă, în limba greacă. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Permiteți-mi să vă felicit în numele Republicii uh, uh, să vă felicit pentru rolul pe care îl îndepliniți în numele Republicii Cipru. Ați făcut progrese mari în dosare importante pentru noi, Comisia Econ. Vreau să vă transmit mulțumirile mele în calitate de uh, raportoare uh, privind dosarul uh, legat de taxa pe tranzacțiile financiare. Republica Cifru a fost un um, mediator foarte bun în dosarul taxei pe tranzacțiile financiare. Doresc să insist asupra chestiunilor legate de fiscalitate. Rodri Grața are dreptate când spune că fiscalitatea poate juca un rol de catalizator. Poate reprezenta impulsul pentru o politică de însănătoșire economică și monetară. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine și anume dacă, că putem, uh, armoni, putem face progrese către un cadru armonizat pentru că uh, este necesară armonizarea fiscală. Aveți uh, de gând să creați un cadru obligatoriu de luptă împotriva evaziunii fiscale? și uh, pentru un proiect de fiscalizare a depozitelor bancare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, în primul rând, pentru uh, aprecierile dumneavoastră legate, pozitive legate de eforturile noastre la președinție. E adevărat, Cipru, o țară mică, și-a asumat uh, această sarcină cu rezerve întrebându-se dacă va putea să îi facă față. Însă am învățat din experiență că dacă ne concentrăm pe problema de rezolvat și dacă credem în conceptul Europei și cu asistența și ajutorul statelor membre, am primit mult ajutor din partea lor, trebuie să spun, putem uh, atinge obiective la fel de importante ca orice alt uh, stat. Putem uh, realiza la fel de multe. Am învățat acest lucru în ultimele șase luni. Și vă mulțumesc pentru evaluarea dumneavoastră foarte amabilă a activității noastre. Domnul Gozes uh, mi-a adresat o întrebare care m-a făcut să mă gândesc la următorul lucru. Unul, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în perioada de șase luni este că am adus oamenii mai aproape de Europa. Această apropiere este o chestiune fundamentală. Dacă vrem să fim europeni, trebuie să avem uh, o bază comună, să credem în aceleași valori europene și cred că această ocazie de a fi la președinția Consiliului pentru șase luni a face exact acest lucru. Ne-a uh, consolidat valorile comune și ne-a ajutat să înțelegem despre ce e vorba. Ne-am implicat cu totul în șase luni și uh, a fost suficient pentru noi uh, pentru a înțelege, credem în aceste valori și că aspirăm la ele mai mult decât oricând. Și astfel ajung la valorile și la abordările noastre comune. O abordare comună a problemei impozitării nu se poate face în mod, uh, prin intervenții izolate, introducând o rată a impozitului uh, comună. Impozitarea indirectă este deja armonizată. După cum știți, uh, în chestiuni fiscale avem nevoie de unanimitate pentru a schimba regulile. Însă, baza comună trebuie analizată în contextul statelor în contextul economiei, pentru că nu este singurul factor care uh, stabilește dezvoltarea um, economică a unei, a unei țări. Trebuie să armonizăm cât putem de mult și acest proces a fost, uh, s-a derulat uh, pe mai mulți ani mai sunt încă foarte multe de făcut și întotdeauna trebuie să ținem cont de specificitățile fiecărei țări și în uh, alte privințe am adoptat până la urmă o uh, abordare comună. Chiar și în cazul um, mecanismului unic de supraveghere despre care am vorbit săptămâna trecută și acest mecanism a fost stabilit um, protejându-se interesele tuturor, și celor care s-au implicat și celor care au preferat să nu o facă. Trebuie uh, și important este ca principiile de bază să fie uh, respectate, uh, inclusiv în domeniul fiscal. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Antolin are cuvântul SND. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost la Comisia pentru Pescuit și nu am putut asculta introducerea dumneavoastră. Sunt raportor acolo pentru un dosar. Doresc să vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră, în special în um, privința chestiunilor um, discutate astăzi, e adevărat că trebuie să facem um, progrese în ceea ce privește reforma monetară. Trebuie să ne asigurăm că niciun stat membru nu va mai repeta comportamentul uh, pe care l-am văzut de la anumite state în ultimii ani. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru comentariu uh, Vă asigur că vă voi, voi transmite mai departe mesajul noastră legat de reforma ipotecară noii președinții a Consiliului Președinției Irlandeze. Am uh, notat faptul că dumneavoastră considerați că această reformă e foarte importantă. Aveți dreptate. Am încheiat uh, lista de intervenții. Mai dorește cineva să intervină? Lisa, te rog. Având în vedere că am oportunitatea, da, sigur. Am întrebări mai detaliate referitoare la mecanismul unic de supraveghere. Nu știu dacă veți ști să ne răspundeți, dar încerc să înțeleg cum funcționează. Bun. Avem acces la mecanismul uh, de stabilitate. Va avea loc Uh, finanțarea directă a băncilor, capitalizarea directă a băncilor, în momentul în care băncile vor intra în mecanismul de supraveghere unică. Dar acum există, dar există bănci care uh, vor fi supravegheate direct sub, uh, de BCE și alte bănci care vor fi verificate și supravegheate de către autoritățile naționale. Cele care sunt, cele care sunt sub supraveghere directă a uh, autorităților naționale vor putea avea acces la uh, acel sistem uh, financiar oferit de BCE sau există o distincție între, uh, între tipurile de bănci referitoare la acest uh, acces? Ați înțeles întrebarea mea? Vă referiți uh, la acest financial backstop, la, acest, la această securitate financiară um, ca și criteriu? Nu, este vorba despre băncile relevante pentru riscul sistemic. Acestea sunt supuse BCE și este vorba de aproximativ 130. Domnul ministru, dați-mi voie să clarific. La ora actuală, BCE nu are niciun fel de supraveghere directă asupra niciunei, niciunui tip de bănci. Există propuneri de a face acest lucru în următoarele luni. Dar vorbim despre un subiect care va fi pus în, în funcționare în 2014. Da, dar nu la asta mă refeream, spune doamna Ferreira. Este prevăzut dacă băncile vor fi pe picior de egalitate pentru a avea acces la intervențiile directe și la recapitalizarea ă, totală, ă, la recapitalizarea directă, mă scuzați, sau vor exista criterii diferite? Bineînțeles, cred că ați mers uh, mai repede, um, ați mers mai departe decât uh, ceea ce am discutat noi deja. Însă am să vă spun, BCE va avea dreptul să supravegheze orice um, bancă dorește. Aceste bănci vor fi mai ales băncile mai mari pentru că vor exista criterii, deci BCE va putea să uh, preia sub supravegherea sa numai un anumit număr limitat de bănci. Nu va putea să verifice 6.000 de bănci. Deci limitează numărul băncilor pe care le vor supraveghea. Dar când este vorba de recapitalizarea directă, Aceasta va trebui discutată în funcție de circunstanțele momentului și de cazurile specifice ce ar putea fi luate în considerare la momentul respectiv. Decizia, cum este ea la ora actuală, lasă ușa deschisă pentru unele cazuri uh, individuale care ar putea fi luate în considerare chiar și dinaintea începerii mecanismului de supraveghere comun. Trebuie să fie cazuri speciale și trebuie să fie uh, supuse aprobării. În regulă, spune doamna președinte, cred că Poate să depindă de noi să clarificăm toate aceste lucruri în trialogul care va începe mâine. Însă totul este prevăzut în acest mecanism de stabilitate, iar BCE are dreptul să intervină. În regulă. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Trebuie să vă spun că Um, ne-ați câștigat respectul în timpul președinției. Prima dată când am venit să vă vedem în Cipru, ați acceptat să preluați acest rol uh, datorită um, experienței dumneavoastră tehnice, nu ați făcut parte din politică înainte, ați fost de acord să uh, acceptați acest post și numai după aceea ați aflat că uh, uh, urma să aibă loc această președinție și uh, uh, toată munca pe care o implica. Deci v-ați asumat o povară suplimentară. Vă mulțumim așadar foarte mult pentru aceasta, dar și pentru sinceritatea dumneavoastră uh, când ați răspuns la întrebări. uneori, iată, cel mai bun lucru este să cauți expertiza tehnică într-un într, -o, când cauți pe cineva pentru un post. Vă urăm să vă odihniți uh, bine și vă mulțumim pentru munca depusă în timpul președinției, dar și pentru prezența dumneavoastră astăzi. De asemenea, Crăciun fericit și an nou fericit. De asemenea, trebuie să mai spun că reuniunea de mâine dimineața a comisiei noastre începe la ora 9, uh, avem voturi și ne reunim în 2Q2. Mulțumesc!